We would like to start. So I would like to... Doamnelor și domnilor, bun venit la atelierul nostru care își dorește să ajute Comisia să-și pregătească analiza propunerii pentru reformarea regulamentului numărul 2201 din 2003 Uh, privitor la jurisdicție, recunoaștere și punerea în aplicare a deciziilor în uh, chestiuni matrimoniale și responsabilitate parentală și, de asemenea, uh, adopții internaționale. Avem mulți oaspeți însemnați astăzi, inclusiv colegii noștri și raportorul Tadeu Zvivca și ofițerul de la Comisia responsabilă pentru această propunere, doamna Karen van der Kerkhove este aici alături de noi. Așadar, vă urăm bun venit la comisia noastră pentru afaceri juridice. Am invitat și membri ai Comisiei pentru Petiții și ai Comisiei pentru Drepturile Femeilor uh, care sunt interesați în uh, a cunoaște evoluțiile acestui dosar. Apoi urăm bun venit și vicepreședintele noastre, doamna Maynard McGuinness, mediator al Parlamentului pentru uh, chestiuni legate de adopții internaționale și dau uh, fără întârziere cuvântul. Mulțumesc pentru uh, cuvintele de bun venit și o, ocazia oferită de a lua cuvântul aici într-un dosar foarte important um, ca introducere um, vă spun că noi ne ocupăm uh, cu chestiuni dificile, private, personale. E vorba de mm, părinți care nu pot ajunge la uh, o soluționare a litigiilor între ei și au nevoie de ajutor. Câteodată putem ajuta, altor nu și cred că trebuie să uh, ne ocupăm de asta și în uh, atelierul nostru de astăzi și datorită muncii mele îmi dau seama ce caracter personal are uh, o problemă de genul acesta și uh, că uneori există o ciocnire între aspectul legal și cel personal și atunci când părțile nu ajung la un acord, e important să protejăm în primul rând interesul copilului și de multe ori în prezentarea mea în acest domeniu uh, menționez interesul copilului și e foarte important ca el să stea uh, la baza muncii mele și să spunem, e important să spunem adulților că Iată, copiii reprezintă responsabilitatea, nu proprietatea noastră și de aceea e foarte important cum uh, soluționăm litigiile, apărându-le întotdeauna interesele și în multe aspecte statele membre încearcă să rezolve eficient această problemă, dar în uh, multe cazuri nu reușesc. Și din nou trebuie să ne gândim la acest aspect. Acum, prima Uh, chestiune în problema uh, răpirii copilor e că e o problemă foarte gravă. Uh, la birou nostru știm că există copii de urmă care nu putem da. Câteodată o răpire a unui copil are caracter temporar și poate fi rezolvată rapid, însă are consecințe devastatoare pentru minor, pentru părinți, pentru familii, pentru bunici și e un impact uh, de-a lungul întregii vieți. Și trebuie să găsim uh, moduri de a atenua uh, aceste sechele, deși multe din situațiile de care ne ocupăm sunt foarte dificile. Avem, sigur, pe juriști, pe magistrați care cu toții sunt bine intenționați și știm că e vorba de chestiuni, de detalii personale, dar E adevărat, câteodată putem deveni insensibili și trebuie să ne gândim și la asta, la revizuirea legislației. Legea, când e vorba de chestiuni legate de familie, este un instrument insensibil și poate că magistrații și uh, avocații nu întotdeauna sunt uh, cei mai bine pregătiți în aceste probleme și poate nicio instanță nu este locul cel mai potrivit pentru a rezolva aceste probleme sensibile mai este și chestiunea legată de costuri. Trebuie să ne gândim și la asta. E important să ne gândim și la faptul că uh, proceduri prea îndelungate în uh, aceste chestiuni legate de responsabilitatea părinților pot uh, duce la agravarea unui caz și asta nu ajută pe nimeni. Deci, adesea e mai bine să încercăm să rezolvăm lucrurile într-un termen decent, să spunem așa, de timp, însă din experiență vă spun că uneori uh, aceste proceduri trenează prea mult și trebuie să fim conștienți. Sistemele juridice din statele membre sunt uh, bazate pe cutume, pe uh, culturi diferite și trebuie să ținem cont de toate aceste elemente. În fine, oricare ar fi problemele legate de cazurile individuale, aspectul lor comun e că e vorba de tragedii umane, mai ales în ce privește copiii implicați și uh, efectele se pot uh, face resimțite dincolo de uh, familia în sens restrâns. Și trebuie să punem accentul pe mediere, pe potenția, potențiala implicare a serviciilor sociale, psihologii, deci un întreg sistem de ajutor care să fie cât mai solid în acest domeniu, pentru că uh, chiar atunci când doi oameni uh, uh, sunt certați și nu pot ajunge la o înțelegere și ajung în, până la a avea uh, atitudini care au un impact devastator, totuși cred că e posibil și trebuie să ne asigurăm că e posibil să putem media o înțelegere între ei. Deci medierea nu e aplicabilă doar la acest domeniu juridic, ci e aplicabilă în multe alte domenii și trebuie să ajutăm oamenii să, înțele- să înțeleagă că medierea poate fi o soluție adecvată și poate e bine să avem o, uh, o, un astfel de dialog în societate în general, că oricine poate avea probleme de-a lungul vieții și să nu vedem instanța ca prima opțiune, ci mediatorul uh, ca fiind o cale sau prima cale de a ne rezolva problemele. Pentru mine, medierea e importantă și este o alternativă pozitivă față de un litigiu în instanță în aceste cazuri și poate ajuta în a minimiza stresul, nu doar Uh, al copilului, ci și al părinților înșiși, pentru că medierea oferă spațiu, oferă timp pentru o comunicare efectivă și uh, asta e poate uh, un lucru pentru care toți avem nevoie de o anumită formare. Dar când e vorba de soluționarea litigilor în chestiuni legate de familie, o comunicare efectivă de multe ori lipsește și medierea poate fi uh, instrumentul care oferă spațiu și timpul pentru a avea și așa ceva. Și uh, Uh, poate că putem fi de ajutor cu medierea, cu acțiunea de mediere și în a preîntâmpina problemele, ca să nu se mai ivească asemenea situații în care uh, se adoptă cea mai proastă opțiune și copilul este îndepărtat, uh, este dus în afara căminului său și poate câteodată și într-o țară în afara Uniunii Europene și trebuie să ne gândim și la asemenea situații și când ne gândim la o soluționare amiabilă a conflictelor, sigur, cred că e soluția optimă pentru o uh, minimizare a efectelor negative asupra tuturor celor implicați. Și sigur că va trebui implicată legea în orice caz, dar noi trebuie să încercăm să vedem cum putem să ne îmbunătățim regulamentul ca să fie vorba de o legislație eficientă bazată pe experiența noastră efectivă. Într-adevăr, sunt cazuri în care nu intervine medierea pentru că nu poate interveni se încearcă această soluție, dar nu se poate, pentru că uh, părțile nu pot ajunge la un acord. Și atunci, că trebuie să fim sensibili, inteligenți și să vedem cum putem interveni. Și cred că trebuie să mai lucrăm și la aspectul legat de comunicare, sistemele noastre judiciare, magistrații trebuie să, se, să, să poată vorbi unul cu altul. Asta nu se întâmplă întotdeauna, dar lucrurile se pot îmbunătăți. Formarea, Sigur, repet acest cuvânt, formarea, dar e imperativ pentru ca uh, oamenii să uh, uh, cunoască toată dinamica umană ce stă în spatele acestui domeniu al dreptului. Deci e imperativ să reflectăm asupra modurilor de a ajuta cetățenii, dar în același timp salvgardând și, în primul rând, interesul copilului, pentru că uneori când conflictul e la maxim, oamenii nu, sau mă rog, uh, maturi nu se mai gândesc la copii și interesele copiilor nu mai sunt luate în considerare și trebuie să avem un uh, mediu uh, juridic și legal pentru a asigura, acolo unde este posibil, menținerea unei relații cu ambii părinți, nu doar cel cu care copilul uh, conviețuiește, mai ales dacă e vorba de părinți care lucrez în state membre diferite. Uh, E poate un domeniu în care și parlamentarii europeni pot ajuta și în ce privește problema în aplicarea hotărârilor judecătorești și trebuie să spunem că regulamentul Bruxelles 2 a fost un succes și a ajutat cetățenii europeni prin crearea unui, unui set, unei game larg de recunoaștere a hotărârilor judecătorești în tot ce ține responsabilitatea părinților, apoi a facilitat cooperarea între autoritățile centrale din statele membre, și apoi a facilitat reîntoarcerea uh, uh, minorului în chestiuni legate de răpiri de copii, dar în ce privește autoritatea centrală are un rol cheie de jucat pentru a fi un, atât un uh, furnizor de informații rapide în propriul stat membru, dar și în a colabora cu alte state membre și cred că aceste legături trebuie consolidate acolo unde sunt slabe și uh, trebuie consolidate pentru că, mai ales când sunt situații în care există uh, mai multe state membre implicate, atunci uh, accesul la informații trebuie garantat și anume un acces uh, rapid. Pentru că persoanele implicate trebuie să știe de unde pot obține ajutorul. Așadar, uh, noi vrem să uh, îmbunătățim uh, caracterul eficient al procedurilor, apoi audierea copilului este esențială, că unele state membre organizează audierea copilului foarte bine și trebuie să vedem cum poate fi auzită vocea copilului, să îmbunătățim și până în aplicare a tradițiile da. de returnare transfrontaliere și o mai bună cooperare trebuie consolidată între statele membre, inclusiv între autoritățile centrale. Subliniez și e bine să subliniez pentru că transmit mai bine mesajul. Salut și introducerea explicită în articolul 23 alinea 2 a un, unei măsuri suplimentare în proceduri, acolo unde instanțele trebuie să invite părțile să se implice în activitatea de mediere cât mai curând posibil, asta fiind în interesul copilului, să se găsească o soluție amiabilă. Și aici rolul autorității centrale este să furnizeze acest, această informație, după cum tocmai am menționat. Deci, rezumând lucrurile, Înainte de prânz uh, m-am întâlnit cu membrii mirolului meu, uh, uh, cunosc cazuri individuale care toate sunt dificile, unele ne parvin prea târziu, că celeritatea e foarte importantă în acest domeniu și atunci e nevoie ca aceste chestiuni uh, să fie soluționate în mod uh, sensibil, delicat pentru toți cei implicați. Este o provocare pentru familiile din ce în ce mai internaționale din ziua de astăzi, ca noi să avem grijă să putem ajuta oamenii într-o perioadă în care au cea mai mare nevoie de ajutor atunci când relațiile ajung la un sfârșit. Deci aceste opțiuni Uh, soft trebuie să fie însoțite și de puterea legii și trebuie întotdeauna să ținem cont de vocea copilului și de drepturile copilului. Așadar, aștept cu interes. Uh, sigur, va fi greu, uh, va fi o muncă dificilă pentru raportorul nostru care va trebui să examineze în detaliu regulamentul și revizuirea acestea și vreau să mulțumesc Uh, Departamentului uh, de Politică pentru a organiza acest atelier foarte important pentru a obține uh, detalii și analize și tuturor celor care au muncit la evaluarea de impact. Mulțumesc lui Robert și colegii săi de la Secretariatul Jurii care întotdeauna ne-au ajutat atunci când noi de la biroul mediatorului avem nevoie de susținere, de consiliere, pentru că sunt chestiuni juridice sensibile uh, care până la urmă sunt uh, țin de inim și de, de, de inimi rănite și uh, vă mulțumesc din suflet pentru timpul și pentru atenția acordată. Mulțumesc, Mary, pentru uh, aceste cuvinte de introducere și haideți să începem uh, cu primul punct, și anume prezentarea propunerii uh, de reformare a regulamentului Bruxelles 2 și pe toată dau cuvântul doamnei Karen van de Kerkhove, din partea Direcției Generale pentru Justiție a Comisiei Europene pentru a prezenta principalele aspecte ale propunerii de reformare. Aveți 20 de minute la dispoziție. Thank you, Chair, and uh, good afternoon to uh, everybody. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru organizarea acestui uh, atelier. Sunt foarte onorată să particip la el. Și, bineînțeles, nu pot să nu mulțumesc domnului Siefca pentru faptul că și-a asumat rolul de raportor asupra acestui dosar și pentru faptul că a lansat uh, acest atelier. Mi s-a cerut să vă prezint pe scurt propunerea comisiei. Bine, multe dintre aspectele esențiale au fost deja prezentate de către doamna McGuinness. Dați-mi voie să, să fac așa un rezumat sumar al regulamentului. Regulamentul se ocupă doar de cazuri transfrontaliere, dar, într-adevăr, cazuri foarte importante. Este vorba aici despre alocarea jurisdicției între diferitele instanțe ale statelor membre și de punerea în aplicare a deciziilor în spețele matrimoniale, pe de o parte, ne referim aici la divorț, separare, etc. În cazul chestiunilor legate de responsabilitatea parentală și în cazurile de răpiri ale copiilor. Acesta este domeniul de aplicare a regulamentului. Regulamentul se aplică în Uniunea Europeană de 10 ani încoace și cu vreo 2 ani în urmă, am început deja un proces de evaluare a aplicării acestui regulament. Baza evaluării noastre și baza de pornire a revizuirii acestui regulament a fost reprezentată de următoarele acțiuni. În 2014 am organizat o consultare uh, publică uh, care fusese precedată de raportul de, de evaluare publicate către Comisia Europeană. Pe parcursul consultării publice am reușit să obținem o serie de informații uh, foarte importante. Ne-am uh, bazat de asemenea în evaluarea noastră pe cazurile aduse la, în atenția CEJ, pe uh, petițiile depuse de către cetățenii europeni. Am organizat și un grup de experți la care au participat părți Uh, interesate de aplicarea regulamentului și de asemenea am organizat și organizăm uh, uh, întâlniri anuale în cazul rețelei judiciare europene, întâlniri la care discutăm până la urmă punerea în aplicare a regulamentului. Toate informațiile astfel colectate ne-au determinați să tragem următoarele concluzii. În primul și primul rând am concluzionat că regulamentul funcționează bine, dar cu toate acestea există anumite neajunsuri care ar putea fi eliminate și tocmai pe acestea am vrut să ne concentrăm ne-am dat seama că în ceea ce privește responsabilitatea parentală și uh, răpirile internaționale există uh, într-adevăr probleme. Iar propunerile de modificare a regulamentului se, făcute de către comisie se concentrează tocmai pe aceste două aspecte, lăsând la o parte aspectele matrimoniale. Vedeți pe slide-ul acesta cele șase teme esențiale pe marginea cărora am propus amendamente, modificări. Primul rând, răpirile internaționale, audierea copiilor, libera circulație uh, a deciziilor, hotărârilor. Punerea în aplicare a deciziilor judecătorești a fost deja menționată de către doamna McGuinness, plasarea copiilor în alte state membre și cooperarea între autoritățile centrale. Acestea ar fi principalele șase puncte uh, pentru care am propus modificări. Mai există și alte puncte uh, pentru care am propus modificări, dar uh, puncte care rămân cumva în, uh, într-un plan secund. Să trecem acum la îmbunătățirile propuse. În primul și în primul rând ne referim la răpirile internaționale ale copiilor. Ne dorim prin propunerile noastre, să îmbunătățim eficiența și rapiditatea procedurilor. Ne-am dat seama că dacă procedurile nu sunt eficiente, dacă durează prea mult, atunci uh, returnarea copilului, practic, uh, nu-și mai are sensul. Tocmai din acest motiv, copiii nu ar trebui să devină ostatici ai unor proceduri uh, judiciare prea îndelungate. Am încercat tocmai din acest motiv să venim cu niște modificări țintite la regulament și modificările noastre ar trebui să îmbunătățească eficiența și rapiditatea procedurilor. Și în acest sens am considerat că e nevoie de o clarificare a termenului uh, limită uh, impus pronunțării unei uh, sentințe. Încercăm să reducem uh, durata de timp a procedurilor. Conform uh, statisticilor pe care le avem uh, în momentul de față, e nevoie de vreo 165 de zile pentru a se uh, returna un copil în țara în care, uh, din care provine. Vrem să reducem această durată la 18 săptămâni și asta înseamnă vreo 4 luni și jumătate. Deci vrem să clarificăm această durată. După aceea vrem să limităm numărul de instanțe naționale uh, capabile să audieze astfel de cazuri, să organizeze audieri în astfel de cazuri. De ce? Pentru că astfel de cazuri sunt de cele mai multe ori rare, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, și complexitatea diferitelor instrumente care trebuie să fie folosite în acest context uh, necesită o specializare până la urmă a instanțelor. Vedem că procedurile se, sunt mult mai eficiente și mai rapide uh, în acele state membre în care există instanțe specializate pentru genul acesta de proceduri. Și tocmai de aceea și noi propunem limitarea numărului de instanțe din uh, fiecare stat membru în parte, abilitate să audieze astfel de cazuri. După aceea, am observat că întârzierile în returnarea copiilor se datorează și posibilității uh, um, acordate în unele state membre de a se face apel la sentința pronunțată. Vrem să limităm uh, numărul de căi de atac la 1 și vrem să ne asigurăm că uh, sentințele sunt puse în uh, aplicare chiar dacă s-a introdus un recurs. Deci în momentul în care o uh, hotărâre judecătorească a fost în a fost uh, pronunțată în ceea ce privește returnarea unui copil, acea hotărâre trebuie să fie uh, aplicată indiferent de recurs sau nu. După aceea trecem la audierea copiilor, un subiect uh, atins de asemenea de doamna McGuinness. În acest sens, care sunt pro- propunerile noastre? Bunăstarea copil, copilului este unul dintre um, principiile care stau la baza acestui regulament. Vedem din evaluarea punerii în aplicare, uh, evaluarea punerii în aplicare a acestui regulament că uh, Uh, diferitele um, tradiții de audiere a copiilor pun în uh, pericol până la urmă recunoașterea sentințelor pronunțate. Tocmai de aceea, în ceea ce privește audierea copiilor, vrem să introducem o obligație pozitivă Uh, care să revină instanțelor, obligație pozitivă de audiere a copiilor. Ei bine, această obligație este deja inclusă în uh, Convenția ONU privind drepturile copiilor, dar vrem ca această obligație să fie inclusă și în regulamentul acesta. Deci vrem să întărim această idee de audiere. După aceea, în ceea ce privește efectele transfrontaliere ale acestei uh, audieri, Uh, vrem să ne asigurăm că statele membre recunosc sistemele de audiere a copiilor din alte state membre. Prin urmare, dacă audierea dintr-un alt stat membru uh, Uh, nu arată neapărat uh, ca în uh, statul membru care trebuie să se să recunoască, să recunoască respectiva audiere, acest al doilea stat membru trebuie să se oblige a recunoaște toate, toți pașii întreprinși în, într-un alt stat. După aceea, trecem la abolirea procedurii execvatur. Probabil că cunoaște Cunoașteți deja acest concept latinesc. Procedura de execvatură a fost deja abolită din multe alte instrumente legislative europene. Ei bine, și în cazul acestui regulament, execvatorul a fost abolit dar uh, nu în uh, ceea ce privește toate aspectele. Vrem ca această procedură să fie, sau această abolire să se extinde și asupra sau să cuprindă și uh, deciziile privind custodia, deciziile cu privire la protecția copiilor și ordinele de plasare. Deci vrem să se elimine această procedură din, de la toate nivelurile. Bineînțeles că vrem să ne asigurăm că există garanții procedurale menținute, în special în ceea ce privește, uh, spre exemplu, dreptul la apărare. Trecem mai departe. Doamna McGuinness a vorbit deja despre punerea în aplicare a deciziilor. Probabil că aceasta este una dintre slăbiciunile cele mai acute, cel puțin ale regulamentului și vedem asta din petițiile aduse în fața Parlamentului European, dar și uh, din audierile pe care le-am organizat noi. Până în momentul de față, legislația europeană s-a concentrat pe uh, recunoașterea unei sentințe și aplicarea ei într-un alt stat membru dar uh, sistemul național este cel care guvernează până la urmă procedurile care duc la luarea unei decizii. Dar vedem că există state membre în care nu există proceduri speciale pentru punerea în aplicare a deciziilor în spețele mm, uh, matrimoniale. Deci, ce înseamnă asta? Că nu se ține cont neapărat de necesitatea de a acționa cât mai rapid cu putință, uh, pentru că uh, vizați sunt copiii și vedem că există obstacole în ceea ce privește libera sau circulația și recunoașterea și punerea în aplicare a deciziilor. Tocmai de aceea considerăm că cu această ocazie a modificării trebuie să facem tot ce ne stăm putință pentru a elimina obstacolul în calea accesului la justiție până la urmă. Deci noi încercăm să stabilim uh, temeiuri uh, uniforme de refuz în întreaga Uniune Europeană. Asta pentru a exista armonizare și, uh, până la urmă, condiții egale pentru toți cei din Uniunea Europeană care sunt implicați în astfel de cazuri. De asemenea, vrem să limităm timpul pus la dispoziție pentru punerea în aplicare. Considerăm că șase săptămâni sunt suficiente pentru punerea efectivă, în, pentru executarea uh, deciziilor. Dacă acest, uh, acest termen limită nu poate, fi, uh, nu poate fi respectat, atunci considerăm că instanțele trebuie să explice de ce anume nu au putut să, exist, să execute o hotărâre. După aceea, plasarea copiilor în uh, celelalte state membre sau în alte state membre este un alt uh, uh, subiect pe care ne-am aplicat atenția. Ne referim la cazurile în care un copil uh, este instituționalizat sau este pus sau dat în grija unei familii dintr-un alt stat membru. Dintr-un alt stat membru. Deci e vorba despre plasa, plasamentele acestea transfrontaliere. Avem uh, articolul 56 uh, care este uh, care cuprinde norme referitoare la genul acesta de situații și în cursul consultărilor ne-am dat seama că există mari probleme în ceea ce privește acest subiect. Există multă nesiguranță juridică, există mm, mult timp care se scurge. Copiii sunt prinși în niște proceduri uh, birocratice uh, și asta în ciuda faptului că uh, situațiile care necesită genul acesta de plasament necesită de asemenea și o rapiditate cât mai mare a procedurilor. Și tocmai de aceea am încercat să venim cu o procedură uniformă pentru consimțământ. Uh, o procedură unică valabilă la întregul, în întreaga Uniune Europeană. De asemenea, avem o dată limită de, sau un termen limită de 8 săptămâni uh, pentru ca statul uh, membru solicitat să își ofere sau să își refuze consimțământul. Sperăm așadar ca lucrurile pe viitor să se îmbunătățească. După aceea, în ceea ce privește cooperarea între autoritățile centrale. După cum s-a spus deja, autoritățile centrale sunt într-adevăr esențiale în acest regulament. Ele îi oferă susținere și sprijin uh, judecătorului în punerea în aplicare a acestui regulament și autoritățile centrale sunt până la urmă cele care reprezintă interfața uh, cu care uh, se întâlnesc și pe care o cunosc părinții și tocmai de aceea propunem o clarificare și o întărire a rolului uh, autorităților centrale. Vrem să spunem clar care sunt așteptările de la aceste autorități în momentul în care uh, apar astfel de cazuri. De asemenea, ne dorim uh, ca în sistemul de cooperare cu autoritățile centrale să se includă și o, o implicare a autorităților responsabile pentru bunăstarea copiilor. E important ca um, nu știu, contextul social uh, al copilului să fie cunoscut de autoritățile centrale în momentul în care se ia o decizie cu privire la plasarea copilului. Și tocmai de aceea toate autoritățile responsabile pentru bunăstarea copiilor ar trebui să fie incluse în această echipă a autorităților centrale. Acestea sunt modificările esențiale pe care le propune Comisia. Mai există și alte mo- modificări și ele importante, dar poate mai uh, mai puțin de prim plan și uh, sunt sigură că și aceste modificări mai, uh, mai puțin importante vor fi uh, puse în discuție. Vă mulțumim foarte mult, spune domnul președinte, pentru prezentarea dumneavoastră. Înainte de a trece mai departe, vreau să îi urez bun venit doamna, doamnei Ger Gerbhardt, care a fost uh, mediator european pentru cazurile de răpire a copiilor în trecut. Vă mulțumim pentru prezență. Trecem mai departe acum pe ordinea noastră de zi și uh, am plăcerea, iată, să-i urez bun venit uh, domnului Miloș Hatapka, Uh, președinte al grupului de lucru uh, uh, pentru reformarea regulamentului Bruxelles, 2. Aveți acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, stimați eurodeputați. Președinția slovacă a urmărit procesul de pregătire a propunerii de reformare a regulamentului Bruxelles 2A foarte îndeaproape, pentru că voiam să ne stabilim prioritățile președinției uh, în conformitate cu această reformare. Slovacia întotdeauna a, vrut, a avut o relație specială cu Bruxelles 2 din două motive. În primul rând, a fost primul instrument în domeniul cooperării judiciare uh, din drept civil care i s-a aplicat Slovaciei în același timp cu celelalte state membre. Toate celelalte instrumente uh, au fost aplicabile Slovaciei de-abia după aderare. Al doilea motiv principal a fost că am avut senzația că aveam așa un avans față de statele membre vechi, pentru că eram parte contractantă la Convenția de la Haga din 1996 în ceea ce privește răpirile copiilor și multe dintre prevederile din uh, regulamentul Bruxelles 2A se inspiră direct din această convenție. De îndată ce a devenit evident că Comisia își va adopta propunerea cu puțin timp înainte de începerea președinției noastre, ne-am modificat prioritățile pe marginea acestui dosar. pentru a oferi un mediu și nu un produs la finalul președinției noastre. De ce mediu? Pentru că noi credem că acest dosar este extrem de dificil și extrem de sensibil și nu este ușurat de faptul că uh, toate rezultatele trebuie să fie adoptate în unanimitate de către Consiliu și am considerat că un uh, mediu de lucru bun și creator care să permită delegațiilor să discute în profunzime și în mod deschis ce nevoi și dorințe au, va duce la o situație în care să putem obține ulterior, în cursul procesului, un rezultat care să reflecte într-adevăr dorințele și nevoile tuturor statelor membre. În timpul uh, președinției slovace au avut loc cinci uh, reuniuni la nivel tehnic. Prima, uh, cu scurt timp înainte de vacanța de vară, s-a concentrat pe discuția generală în ceea ce privește cele șase domenii de politici explicate de Chiaran, care au făcut parte din propunerea Comisiei, și evaluarea de impact care a însoțit propunerea. Reuniunile ulterioare au început să examineze prevederile individuale ale textului în ordine cronologică și până în acest moment am uh, acoperit primele trei capitole și la cea mai recentă ședință care a avut uh, loc în urmă cu 10 zile am deschis examinarea capitolului 4 în ceea ce privește recunoașterea și executarea. În termen general, Poziția delegațiilor este în sprijinul propunerii. Ele salută oportunitatea de a găsi soluții pentru problemele practice și juridice cu care s-au confruntat autoritățile și cetățenii uh, în deceniul în care s-a aplicat uh, regulamentul Bruxelles 2. A. Dar, după cum veți înțelege, este o primă examinare a textului și discuțiile s-au concentrat în special pe clarificarea politicilor, subliniind prevederile și pe înțelegerea textului acestor prevederi. Multe state membre încă își păstrează rezerva de examinare și subliniază că toate declarațiile date sunt provizorii pentru că încă nu s-au finalizat uh, procedurile de consultări interne. Discuțiile au devenit și un proces de învățare atât pentru Comisie cât și pentru statele membre și am avut un schimb extins de informații în ceea ce privește uh, modul în care anumite soluții pot sau nu pot să funcționeze într-un anumit uh, sistem juridic. Deci, datorită faptului că discuțiile sunt încă la început și având în vedere și natura discuțiilor, este imposibil să prevedem care ar fi uh, forma viitoare a rezultatului. Orice tentativă din partea mea de a face acest lucru ar fi o exagerare și ar uh, transmite uh, un uh, semnal potențial greșit, ceea ce vă pot împărtăși fără să uh, încerc să vă induc în eroare este legat de prevederile care au atras cele mai extinse discuții. Unele în mod surprinzător, altele deloc surprinzător. Dincolo de uh, îngrijorările de natură tehnică în ceea ce privește modul în care noile prevederi se vor îmbina cu procedurile deja existente și cu practicile deja existente, multe delegații și-au uh, exprimat îngrijorarea în ceea ce privește interferența anumitor prevederi noi cu autonomia procedurală a statelor membre și, de asemenea, impactul posibil și neintenționat al acestor prevederi asupra procedurilor interne fără a avea un element transfrontalier. În ceea ce privește subiectele mai specifice, și o să mă refer acum la câteva dintre ele, una dintre discuțiile surprinzătoare a fost referitoare la propunerea de a înlocui termenul cord în, uh, regula, în regulament cu termenul authority. Deși în textul actual uh, definiția a acestui cuvânt uh, include și autoritățile, delegațiile sunt un pic îngrijorate că această modificare ar putea duce la dificultăți grave și consideră că ar trebui să fim foarte precauți în ceea ce privește hotărârea uh, căror prevederi se aplică doar instanțelor și nu tuturor uh, autorităților. De asemenea, alinierea uh, regulamentului cu Convenția de la Haga din 1996 a trezit uh, un număr de argumente pro și contra. Ideea de a extinde posibilitatea ca părțile să aleagă jurisdicția instanței prin mărirea timpului în care se poate face această alegere s-a bucurat de o reacție în general pozitivă, dar a trezit și discuții legate de posibilele repercusiuni ale unei asemenea extinderi. În noul articol în ceea ce privește măsurile de protecție, care iarăși au ca model Convenția de la Haga, au atras discuții extinse într-o direcție predominant pozitivă, dar au ridicat și multe subiecte și probleme, cum ar fi cele legate de procedurile de returnare, ca urmare a unei răpiri internaționale de copii, până la recunoașterea și executarea unei asemenea măsuri. Politica din spatele noului articol uh, în ceea ce privește problemele incidentale a fost salutată, dar uh, Uh, s-a arătat nevoia unei analize mai aprofundate a modului în care această politică ar trebui să se reflecte în textul regulamentului. Right his... Prevederile legate de drepturile copilului a împărțit delegațiile în ceea ce privește nevoia pentru această prevedere, precum și forma acestei prevederi. Deși niciuna dintre delegații nu se îndoiește de importanța principiului în sine, și de aplicarea acestui principiu în contextul regulamentului. În ceea ce privește noul capitol uh, privind uh, răpirile de copii, delegațiile salută uh, noua structură și consideră că, într-adevăr, aceste răpiri ar merita propriul capitol, iar adăugirile la prevederile actuale au bucurat de înțelegere și sprijin, dar s-au pus și multe întrebări de natură practică. Unele delegații au subliniat chiar nevoia unei ambiții mai mari în ceea ce privește noutățile introduse în aceste prevederi. În timpul președinției slovace vor mai avea loc încă două reuniuni ale grupului de lucru care vor fi dedicate examinării capitolului 4 în ceea ce privește recunoașterea și executarea și uh, vom avea și o discuție importantă în ceea ce privește abolirea execuator. Având în vedere reacția delegațiilor, reacțiile primite până în acest moment, pot trage concluzia că am atins un obiectiv al președinției Atmosfera din grupul de lucru este foarte bună, deschisă și constructivă. Sunt sigur că președințiile viitoare vor continua aceste discuții în același spirit și acest uh, sens de cooperare care a fost realizat ne va permite să obținem un rezultat bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mr. Hatapka, thank you very Mulțumesc foarte mult, domnule Hatapka, pentru această imagine de ansamblu a stării actuale din grupul dumneavoastră de lucru. Și acum putem începe atelierul nostru de lucru cu cele trei sesiuni. Prima sesiune se va ocupa de de proceduri de returnare mai bine structurate pentru răpirile de copii. Secțiunea a doua este în ceea ce privește creșterea cooperării între autoritățile centrale și judiciare și sesiunea a treia se va ocupa de verigile lipsă. Începem deci cu sesiunea întâi și salut uh, prezența doctorului Ilaria Preteli de la Institutul Elvețian de Drept Comparativ pe care o rog să ne spune părerea sa despre uh, reformarea regulamentului Bruxelles 2A. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, pentru privilegiul și onoarea de a fi aici. Această plăcere este însoțită și de o mare responsabilitate, pentru că sunt ferm convinsă că acest act legislativ pe care îl discutăm astăzi poate avea o influență mare asupra viitorului uh, Uniunii în ceea ce privește libertatea, dreptatea și justiția și uh, având în vedere momentele înspăimântătoare prin care trecem, uh, trebuie să spun că vedem că, din păcate, această zonă de uh, dreptate și justiție europeană nu poate fi percepută ca fiind de la sine înțeleasă. cetățenii trebuie să aibă acces la libertate, dreptate și securitate în uh, spațiul european, trebuie să aibă posibilitatea să-și protejeze copiii în uh, cadrul acestui spațiu european. Și am avut privilegiul ca în 2014 să prezint aici un uh, studiu al Institutului Elvețian pentru Drept Comparativ care sublinia nevoia de a promova Uh, formare judiciară prin cunoașterea sistemelor juridice străine, a limbilor străine, pentru a consolida și aprofunda o cultură juridică europeană comună, ceea ce este o precondiție pentru două obiective. O bună cooperare în ceea ce privește procedurile de returnare și procedurile conexe și o stabilizare juridică a situației copilului implicat în asemenea proceduri. Am uh, salutat progresele înregistrate prin uh, reformare, dar cred că uh, e nevoie de pași suplimentari de conștientizare. O să prezint acești pași prin a vă reaminti câteva elemente importante. În primul rând, o cultură juridică comună există deja în practică, în uh, viața de zi cu zi a cetățenilor europeni, ceea ce atrage și cetățeni din alte părți ale planetei și nu este doar uh, prerogativa experților juridici, așa cum suntem noi. Al doilea element este că o cultură juridică europeană poată fi încurajată cu aceeași rețetă care a fost uh, inițial la înființarea ei. În ceea ce privește uh, fundațiile comune ale culturii juridice europene, mi se pare jignitor să clasifici uh, luările ilegale de copii drept uh, răpiri Trebuie să nu ne încurcăm în cuvinte. Veți găsi în prezentarea mea trei uh, exemple recente care ar putea fi caracterizate drept răpiri de copii. Primul caz se referă la două fete elvețiene de etnie egipteană care au fost aduse în uh, Elveția de tatăl lor pentru o vacanță de două săptămâni și curtea de la Tun, în ciuda uh, opoziției uh, mamei a, a dat dreptul tatălui să facă acest lucru. Mama acum face strângerea de fonduri pentru a putea repatria fetele. Dar se, poate, se pare că autoritățile egiptene nu știu unde se află cele două copile. După cum știți, Egiptul nu a ratificat uh, convenția din 98 uh, și de aceea nu avem o cooperare pe structuri bine definite. Al doilea caz se referă la copilul unui cuplu australian care a avut o relație la distanță până când copilul a împlinit 3 ani. În cele din urmă, mama a hotărât să Uh, meargă în Australia pentru ca copilul să crească alături de ambii părinți. Uh, și-a dat demisia și s-a transferat în Australia, dar acolo a descoperit că uh, partenerul ei avea o relație stabilă cu altă femeie și a decis imediat să se întoarcă. Pentru a se întoarce, Având în vedere că mutarea rezidenței copilului era, a fost o decizie unilaterală a mamei, Uh, returnarea s-a, a fost uh, refuzată pentru că copilul nu primise reședință temporară în Australia, având în vedere că mama descoperise situația tatălui la trei zile după ce a ajuns în Australia. Apoi, al treilea caz, uh, divorțul unei familii de lituanieni. Copilul în vârstă de 9 ani trebuia să locuiască cu uh, mama și să aibă legături cu tatăl. Uh, Mama a dus-o în Anglia pentru a-și găsi un loc de muncă acolo. Tatăl a solicitat returnarea și a obținut uh, un ordin de returnare către Lituania, cu excepția cazului în care ar fi primit, printr-o audiere de urgență în Lituania, dreptul de a rămâne în uh, Marea Britanie. Ce ne spun toate aceste spețe? Primul uh, răspuns este că spețele precum uh, prima speță sunt cazurile pentru care au fost uh, concepută, în primul rând, Convenția de la Haga din 86, ca să răspundă la paradigma conform căreia copiii sunt văzuți drept proprietate de către unii părinți. Și aceasta, această concepție derivă din interpretarea drepturilor personale, care în anumite culturi juridice sunt legate de uh, genul părintelui, dacă este mamă sau tată. Dar cazuri similare ar trebui să fie prevenite în zona europeană de libertate, dreptate și securitate. Ținând cont de asta, legiuitorul european ar trebui să dea mai multă atenție aspectelor și fenomenelor care sunt specifice cazurilor europene. Cazurile intraeuropene sunt similare doar într-o oarecare măsură cu fenomenele esențiale caracterizate drept răpire de copii. Mai mult, aceste cazuri sunt legate direct de libertatea fundamentală de mișcare așa cum ilustrează și al treilea caz menționat. Într-o decizie recentă a CEJ, pe 27 octombrie, dreptul de liberă circulație, atunci când acesta are un impact asupra vieții unui copil, a fost considerat relevant atunci când se poate demonstra că decizia poate avea consecințe negative asupra situației copilului. care este în custodia părintelui care își exercită dreptul la liberă circulație. Și aici un element esențial este interdicția de a folosi articolul 13 din uh, Convenția de la Haga, de a refuza să returneze un copil, indiferent de mm, circunstanțele cazului. Este important ca decizia să, de a nu returna copilul să nu uh, încalce drepturile fundamentale ale părintelui. Oricine a experimentat uh, eșecul uh, acestor vieți de familie la distanță știu cât de dificil este să recreezi un mediu favorabil dezvoltării uh, copilului chiar și în scenariile cele mai pașnice. Noile resurse, e nevoie de noi resurse economice. Președintele întrerupe uh, dacă se și roagă uh, oratorul să vorbească un pic mai lent pentru interpreți. <laughs> Okay. So, <laughs> I was, I was saying that even in this... Chiar și în aceste scenarii care sunt mai uh, simple, unde există resurse economice, chiar și acolo trebuie să examinăm situația în întregime, situația copilului. Și reformarea așa cum a spus și doamna McGuinness, ar putea avea șansa de a rezolva tragediile umane care se ascund în spațele acestor uh, spețe, și anume audierea copilului. Audierea copilului ar trebui să fie realizată cu ajutorul mediatorilor. Ar trebui să fie o șansă pentru ca mediatorii să se implice în caz. Nu vrem ca drepturile copilului garantate de Convenția ONU să fie o responsabilitate prea mare pe umerii săi. In, in the end, the, the key factor. Până la urmă, factorul cheie pentru încrederea reciprocă este promovarea dialogului. Dialog cu părinții, cu copilul, prin mediatori, prin intermediul autorităților centrale și ar trebui să promoveze de asemenea și schimburile de informații. În acest sens, anchetarea cazului și a speției înainte de luarea unei decizii ar trebui să include schimburile de informație nu doar Uh, um, în condițiile menționate de reformare, ci într-un context mai larg. Asta este de o importanță deosebită de câte ori există un dezechilibru între integrarea unui părinte față de celălalt în statul de unde s-a transferat copilul. Deci am putea vorbi chiar de un stat de referință pentru fiecare parte implicată în conflict. Atunci când un părinte s-a mutat pentru a-și uh, fonda o familie și apoi se trezește fără familie, fără loc de muncă, cu bariere lingvistice, fără o rețea personală sau profesională ar putea fi uh, un factor cheie să primească ajutor din partea unui stat de referință. Această prevedere ar fi consecventă cu filozofia generală a reformării, care vrea o colaborare mai strânsă între toți operatorii implicați în cazurile de uh, răpire a copiilor. Autorități centrale, judecători, uh, asistenți sociali uh, și așa mai departe. Și mai presus de orice părinți. Trebuie să găsească o soluție comparativă care este găsită de judecător după ce a comunicat cu toate părțile implicate și asta ar putea ajuta să se construiască o încredere reciprocă a posteriorii pentru a se obține uh, un uh, rezultat bun pentru toți cetățenii europeni și vă las să vă gândiți la aceste lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar întotdeauna este necesar ca interpreții să poată să urmărească vorbitorul. Și E foarte important ca să se clarifice ceea ce, care este părerea dumneavoastră și acum vreau să-i dau cuvântul domnului Christoph Powell, care este mediator de la MIKK, un centru pentru uh, conflictele familiale și răpirile de copii, care îi dau cuvântul pentru 10 minute. press this year. Good afternoon. Da, bună ziua tuturor și mulțumesc pentru că mi a oferit șansa să vorbesc, ca să vă prezint câteva idei privitoare la medierea familială transfrontalieră în Uniunea Europeană. În anii 90, în secolului 20, conflicte familiale franco-germane transfrontaliere în ce privește custodia și vizitarea copilor au încurajat uh, Ministri francez și german ai eh, justiției să faciliteze un proiect de mediere. Trei eh, parlamentari eh, francezi și trei germani, printre care și doi parlamentari europeni, au conlucrat în calitate de comediatori, deci unul german și unul francez, au acționat întotdeauna împreună, au reprezentat două culturi, desigur, cea franceză și cea germană, Eh, vorbeau ambele limbi, eh, și franceză și germană, și reprezentau ambele sexe, deci un bărbat și o femeie. Și acest proiect de mediere franco-german a fost uh, germenele proiectului de mediere transfrontalieră aici din întreaga Europa. În 2002 acest model de mediere a fost adoptat de mediatorii profesionali și pe linie cu alte familii, uh, uh, convenții ale familiei, articolul 7 al Convenției din 98 spune că autoritățile centrale vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura returnarea voluntară a copilului sau a, uh, asigura o soluționare amiabilă a mm, litigilor. Apoi, uh, Convenția din 96 de la Haga menționează explicit utilizarea medierii, consilierii și altor metode similare, nu doar pentru cazuri de răpire a copilor, cât și pentru orice tip de litigi transfrontaliere ce uh, aveau cazuri de responsabilitatea familiei, parentală, vizite și așa mai departe. Și acum uh, Articolul 23 uh, din regulament spune că cât mai curând posibil pe durata procedurilor Curtea va examina dacă părțile sunt dornice să recurgă la mediere, ca în interesul copilului să găsească o soluție amiabilă, cu condiția ca aceasta să nu, uh, ne, să nu întârzie nejustificat procedurile. După cum am auzit uh, deja de la Mary McGuinness, uh, cazurile de răpiri transfrontaliere și uh, acordarea custodiei au o dinamică particulară și sensibilă a conflictelor și instrumentele juridice avute la dispoziție nu țin întotdeauna seama de rețeaua complexă de relații din fiecare caz. De multe ori, medierea e singurul răspuns, pentru că ia în considerare atât uh, natura emoțională, cât și cea uh, legală, juridică a conflictului. Mediatorii transfrontalieri uh, au un rol de punte între părinți. Mediatorii trebuie să aibă nu doar cunoștințe în generale foarte bune în domeniul comunicării, ci și competențe solide în domeniul uh, comunicării interculturale și uh, a gestionării conflictului. Uh, un mediator cu, un, uh, cu o formare pur juridică nu dispune de asemenea cunoștințe în mod normal. În același timp, medierea transfrontalieră este făcută întotdeauna sub umbrela legii. Legea reprezintă un cadru important în asemenea cazuri și uh, sigur că uh, uneori uh, importanța sa este subestimată de mediatorii care nu au formare juridică. <clears throat> Limitările de timp reprezintă o presiune importantă pentru că celeritatea trebuie să joace rolul principal și medierea nu trebuie să ducă la întârzierea rezolvării cazurilor. De aceea am stabilit un program special de formare pentru mediatorii transfrontalieri uh, care uh, o problemă tehnică, se întrerupe vorbitorul. Așadar, mediatorii transfrontalieri uh, sunt, trebuie să acționeze cunoscând ambele culturi ale părinților, să vorbească ambele limbi ale părinților, dacă sigur limbile vorbite sunt diferite, uh, trebuie să uh, aibă și uh, formare juridică și psihosocială și să fie uh, unul de sex masculin, altul de sex feminin. Din experiență proprie vă pot spune că pentru uh, succesul multor cazuri pe, transfrontaliere pe care le-am mediat eu, uh, rețeta a fost exact acest uh, model pe care vi l-am prezentat deși aceste standarde sunt foarte înalte, a fost uh, posibil să fie uh, respectate în uh, multe spețe. ONG-ul nostru furnizează o rețea de mediatori, avem mai mult de 150 de mediatori cu înaltă calificare în Uniunea Europeană și în întreaga lume și mediem în mai mult de 30 de limbi. Nu există, nu există statistici la nivel european în ce privește numărul de cazuri eh, familiale transfrontaliere care apelează la mediere. Organizația numele care vorbesc eu, MIC, este singura organizație care publică statistici anuale în ce privește mediere transfrontalieră, familială și mm, eh, Iată, vedem că a crescut între 2008 și unde vorbeam de 39 de cazuri, din 2016, până în 2016 când vorbeam de 150 de solicitări de mediere transfrontalieră și informații privitoare la mediere. Știm din proprie experiență și din reacțiile primite de la mediatorii noștri că aceste cifre reflectă doar jumătate din uh, numărul real de cereri de mediere mediatorii formați de noi pot cere înregistrarea în lista noastră de mediatori, care este publicată pe site-ul nostru mic, și pot cere și înregistrarea pe lista uh, unei rețele europene uh, uh, pe care am co-înființat-o noi. Deci, noi presupunem că același număr de uh, părinți se dată direct uh, spre mediatorii aceștia fără a uh, fi incluși în raportul nostru. Acum, dacă tot vorbim de statistici, um, este aici o uh, statistică, nu știu, e greu de văzut pe slide, însă din 2015 am avut uh, anchete din 15, 54 de țări. Era vorba de cazuri uh, în care mame, uh, tați, uh, părinți uh, care nu aveau uh, custodia copilului, au uh, solicitat uh, intervenția noastră. Primii 10 au fost din SUA, Franța, Polonia, Spania, Belgia, Regatul Unit, Mexic, Turcia, Italia și Elveția. The last um, tablet I would like to show you is the number of... Vă mai arăt un tabel cu numărul de solicitări de mediere internațională Cred că cel mai interesant aici e faptul că statistica asta ne arată o uh, creștere importantă în cazul de relocare. Am început în 2008 cu doar 8 cazuri, iar acum 2016 avem până acum 26 de cazuri. E clar un rezultat al funcției uh, de preîntâmpinare a Convenției de la Haga din 98. Părinții apreză din ce în ce mai mult la noi și cunoscând faptul că uh, copilul trebuie returnat uh, ca, ca o decizie a instanței și e și un rezultat al serviciilor noastre de uh, consultanță care sunt din ce în ce mai cunoscute de părinți. Serviciile de premediere de care dispunem noi sunt uh, unul din instrumentele cheie pentru ca părinții să apeleze la intermediere. Părinții uh, intră pe internet uh, și află despre serviciile noastre și noi am aflat că 65% din uh, uh, cazurile mediate de noi se încheie cu o soluționare totală sau parțială și încă o cifră, în 2015 noi am intervenit în cazuri care afectau 242 de copii. Închei cu câteva recomandări formarea magistraților în statele membre trebuie facilitată pentru a încuraja părțile să apeleze la mediere cât mai curând posibil și pentru implicarea sau includerea medierii în procedurile uh, în fața instanței fără a cauza întârzieri uh, nedorite instanțele și autoritățile centrale trebuie încurajate să îndrume părțile către mediere, furnizând uh, părților informații despre mediere. Noi, uh, pe website-ul nostru, avem uh, scrisori de informare din partea și pentru instanțe spre ce limbi. Apoi, uh, grupul de lucru al Convenției de la Haga privitor la recunoașterea și punerea în aplicare a acordurilor mediate transfrontaliere ar trebui continuată și extinsă dincolo de granițele Uniunii Europene și statelor, ale statelor contractante și mai am niște recomandări finale. În notele mele am demonstrat un calcul cu, două, cu o reducere de două treime a costurilor prin intermediul medierii și atunci uh, ne putem da seama că uh, există beneficii financiare cu posibilități uh, pentru familiile care apelează la mediere să economisească mulți bani, de aceea statele membre ale UE trebuie încurajate să furnizeze uh, ajutor și asistență finanțată la stat uh, în domeniul medierii și, în final, schimbările demografice din Uniunea Europeană, care, rezultat al uh, recetelor fluxuri migratorii, au dus la o creștere a disputelor și litigiilor familiale transfrontaliere, acolo unde nu există niciun cadru juridic internațional. Și în aceste cazuri, medierea e de multe ori singurul mod de a ajuta părinții să ajungă la o soluție durabilă în ce privește responsabilitatea părinților. Eu recomand, recomand programele pentru formarea mediatorilor în domeniul transfrontalier Uh, incluzând și state uh, care nu sunt membre UE și nici uh, membre ale Convenției de la Haga. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much indeed. Mulțumesc, domnule doctor. Bun. Acum, în finalul celei de-a întâia sesiuni, dăm cuvântul doamnei doctor Nicol Galus din partea barului Bruxelles. Ehm, vă rog bun venit eh, și vă vom asculta pentru a asculta practic punctul de vedere al unui avocat specializat pentru a ne prezenta problemele eh, întâlnite de avocați în acest domeniu atât de complex. Vă rog, aveți 10 deci minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă e să analizăm jurisprudența belgiană în materie de răpiri de copii, eh, reținem patru mari dificultăți mă refer doar la prima, că nu privește direct țările UE, ci țări terțe, e chestiunea cumulului de convenții aplicabile, convenția de la Luxemburg, convenția de la Haga, dar uh, nu uh, privesc aceste ipoteze noastră. Cea de-a doua dificultate ține de definirea conceptului de rezidență, reședință obișnuită a copilului. Eh, cu instanțele noastre, chiar atunci când nu uh, se aplică Bruxelles 2 bis, eh, instanțele noastre uh, se referă la o definiție care a fost dată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, însă care adesea e dificil de aplicat și de interpretat, uh, ținând cont de elementele factuale care trebuie uh, luate în considerare pentru a defini această noțiune de reședință obișnuită. Cea de-a treia dificultate întâlnită uh, se referă la uh, deplasarea ilicită a conceptului de uh, uh, custodie, care nu există în dreptul belgian. Avem găzduire, însă nu avem termenul de custodie și există definiții care uh, se confruntă cu această dificultate a uh, utilizării uh, termenului când e vorba de a stabili uh, locul de reședință al copilului. Și în al patrulea rând și principala dificultate uh, ține de aplicarea excepțiilor la regula generală a returnării imediate a copilului. Returnarea imediată uh, se bazează pe o mm, prezumție de conformitate a returnării la interesul copilului. Deci e vorba de interesul copilului care aici e perceput într-un mod general și abstract fără a examina faptele concrete, pentru că uh, fondul, examinarea fondului ține de competența statului de reședință obișnuit înainte de plăsării copilului. În numele tot al interesului copilului, această prezumție de conformitate a returnării imediate are și excepții, mai ales în ce privește uh, cazul de risc grav sau pericol la care este supus copilul. Ori aceste excepții presupun un, o examinare concretă a interesului copilului, adică o examinare a tuturor circumstanțelor uh, uh, unei, unei specii, o examinare concretă, cu atât mai indispensabilă cu cât trebuie ținut cont și de aplicarea articolului 3 al Convenției de la New York privitoare la drepturile copilului. Ori atunci când ne dorim să facem o analiză a interesului concret al copilului, în mod inevitabil, se prelungesc procedurile, pentru că trebuie analizate situațiile concrete, există problema audierii copilului, uh, problema căilor de atac uh, împotriva hotărârii instanței, toate acestea făcând ca timpul de a unei proceduri să se lungească și uh, asta nu face decât să ducă la consolidarea unor situații de fapt, copilul se integrează din ce în ce mai mult în uh, statul de refugiu și returnarea sa va fi percepută din ce în ce mai dificilă, pentru că copilul ar suferi un alt prejudiciu dacă i s-ar impune această returnare. Deci avem două obstacole uh, sau două excepții la regula generală de returnare imediată. Prima se referă la uh, procedurile îndelungate și cea de-a doua, această opoziție între conceptul de interes al copilului ca regulă generală abstractă și, uh, pe de altă parte, interesul copilului perceput ca fiind un interes concret stabilit în funcție de împrejurările uh, fiecarei cauze în parte. Scurgerea sau trecerea timpului va introduce în conceptul de interes al copilului o componentă temporară și tocmai această componentă Uh, se dorea exclusă uh, prin Convenția de la Haga și Bruxelles 2 bis prin uh, conceptul de returnare imediată. Aveam câteva exemple de jurisprudență, dar n-am destul timp la dispoziție și mă voi limita la niște cazuri care ilustrează bine ce putem găsi în jurisprudența belgiană. O sentință a Curții de Apel din Bruxelles din 11 februarie 2010 Curtea se pronunță în februarie 2010, dar deplasarea ilicită a copilului a avut loc în aprilie 2008. Deci la aproape 2 ani de la uh, fapte și curtea refuză să ordone returnarea copilului, motivând că trebuie ținut cont de uh, cadrul temporar al cauzei. Când analiza dosarului nu se face rapid, teoria pe care se bazează obligația de returnare imediată, deci uh, competența acordată uh, instanței statului de reședință obișnuită înainte de plăsării, deci preferința Uh, acordată returnării imediate nu se mai aplică, deci atunci copilul nu mai este apropiat de instanțele reședinței sale obișnuite, ci e apropiat de instanțele din noul său loc de viață. Deci, iată ce importanță are durata procedurii. Apoi, Curtea de Apel spune același lucru, și anume, returnarea copilului nu poate fi uh, ordonată în mod automat sau mecanic, uh, interesul copilului depinde de împrejurile uh, individuale și particulare, deci trebuie apreciată de la caz la caz. Ceea ce, sigur, presupune o analiză care uh, consumă timp. Deci ce putem face pentru a evita ca această regulă a returnării imediate prezumate a fi conform interesului copilului să nu uh, fie împiedicată de un element temporal, deci uh, scurgerea timpului. Uh, Cred că am avea două soluții la dispoziție. În primul rând, să ne gândim la conceptul de interes al copilului și la funcția pe care uh, o are de jucat interesul copilului. Când citim rapoartele făcute de Comitetul de Aplicare a Convenției de la New York asupra drepturilor copilului, vedem că apare ideea că interesul copilului ar putea să nu aibă aceeași funcție uh, dacă e vorba de o obligație de procedură sau dacă, din potrivă, e obligație de fond. E o diferență care uh, ar putea fi reținută în materie de răpiri internaționale. Conceptul de interes al copilului nu uh, e în mod necesar același în ce, uh, în ce privește forma sau fondul. Fie că dacă e o dezbatere privitoare la returnarea imediată sau o dezbatere pe fond, adică cine are custodia copilului. A doua soluție ar fi, sigur, reformarea procedurii, așa cum își Eh, dorește Bruxelles 2 bis, nu voi reveni asupra tuturor celor ce s-au spus deja eh, în legătură cu această reformare. Există două direcții care cred că sunt importante. Prima direcție ar fi, într-adevăr, să punem accentul asupra medierii și cred că eh, toți juriștii, specialiștii în dreptul familiei sunt conștienți de faptul că procedura judiciară nu e neapărat adaptată la chestiuni ce țin de dreptul familiei. Asta e valabil pe toate chestiunile de dreptul familiei și e și mai valabil pentru situațiile în care există o stare de urgență uh, de a restabili o situație anterioară pentru a evita uh, o ruptură a relațiilor familiale. Deci, trebuie să promovăm medierea. Asta înseamnă nu doar să o organizăm, ci să o promovăm și uh, în rândurile publicului, printr-o informare, printr-o stimulare a comunicării. Atunci când nu e posibil uh, și când suntem deja, când am intrat deja într-o procedură fața unei instanțe, trebuie să definim un, un calendar care să fie compatibil cu exigențele procedurale, cu practica judiciară, dar care să fie compatibil și cu o stare de urgență necesară într-o astfel de situație. Deci să limităm numărul de căi de atac posibile, să limităm uh, jurisdicțiile specializate în materie de răpire, ceea ce există în dreptul belgian, uh, sau să uh, impunem sancți- sancțiuni dacă nu se respectă obligația de returnare și mai înseamnă și eliminarea procedurii uh, uh, de punere în executare. Astăzi avem doar decizia de returnare a statului de origine, articolul 11.6, deci ultimul cuvânt are statul de origine, care poate beneficia uh, de o forță uh, judecătorească fără execuatur, conform articolului 40. Deci ar trebui ca decizia de returnare a statului de refugiu să beneficieze, să beneficieze și ea de forță de executare fără execuator, că dacă nu, situațiile devin prea complexe. De exemplu, o decizie de returnare uh, luată în statul de refugiu, apoi nu se aplică articolul 40 părintele care a răpit copilul se refugiază în alt stat membru al Uniunii Europene, apoi părintele victim are obligația de a uh, urma o procedură de execuator sau să uh, apeleze la o nouă procedură în statul refugiu. În final mai spun că dincolo de ce s-a spus deja în legătură cu uniformizarea odierii copilului, ar fi util poate și să ne gândim din nou la procedura articolului 11.6. Și deci ultimul cuvânt uh, îl are statul de origine. Statul de origine, când uh, iau decizie de returnare, uh, decizia are forță de executare, dar cu respectarea unor condiții, printre care audierea copilului, cu excepția cazului în care copilul e prea mic. Da, dacă copilul nu se află în statul de origine, e dificil să organizeze audierea. Deci ar trebui uniformizate regulile audierii. Un al doilea punct. Când părintele răpitor se opune returnării, uh, invocând pericolele la care ar fi supus copilul în statul de origine, atunci dosarul trebuie să treacă prin jurisdicția statului de origine ca să fie luate măsuri de protecție a copilului. Și ar fi bine ca statul de refugiu să poată lua el decizii privitoare la măsurile de protecție care vor însoți copilul în caz de returnare și atunci măsurile de protecție trebuie să urmeze copilul, deci să uh, se bucure de recunoștință și de putere de executare în statul de origine al copilului. Ceea ce ar permite să contribuim la uh, accelerarea uh, procedurii. Mulțumesc! thank you very much. Mulțumim, doamnă doctor. Și acum, ă, dacă cineva dorește să pună întrebări. Revenind la ă, programul nostru, mai avem câteva minute la dispoziție. Deci cred că putem ă, să beneficiem de ele, că totuși am început și cu întârziere, dar mai avem la dispoziție ceva timp, deci întrebări și răspunsuri. Yes, Mrs. Gephardt. Ja, äh, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich dachte, Herr Schiff... Doamna Gerbhardt, Vă mulțumesc, domnule președinte. Credeam că domnul Siefca va lua cuvântul în calitatea sa de raportor, dar uh, Dați-mi voie să vă spun că mă bucur tare mult, uh, mă bucură tare mult această propunere a Comisiei Europene. În raportul meu final, scris în noiembrie 2006, uh, regăsesc până la urmă multe dintre propunerile pe care astăzi ni le-a, premi, uh, ni le-a prezentat Comisia Europeană și lucrul acesta nu poate decât să mă bucure. Se pune accentul așadar pe mediere, așa cum ceream eu și eu am făcut <laughs> parte din grupul acelor franco-german despre care vorbeați dumneavoastră. Mă bucur tare mult că, iată, experiențele trecute încep, încep să vină în prim plan. Mie mi se pare că medierea este într-adevăr esențială, dar, și aici am o întrebare, procedurile trebuie să fie mai scurte, dar în același timp ne dorim ca medierea să fie de calitate, dar pentru obținerea calității în mediere e nevoie de timp. Trebuie să ne, să ne asigurăm că în momentul în care părinții optează pentru mediere și n-au niciun fel de obligație în acest sens, să nu intre în joc obligația de prescripție. Uh, E foarte important uh, de prescriere. Uh, e foarte important ca această măsură, acest instrument al uh, medierii să nu poată fi abuzat. E un aspect care mă preocupă. Voi citi cu mult mai multă atenție textul. După aceea, doamnă Preteli, spuneați că trebuie să fim foarte atenți la concepte. Uh, Într-adevăr, eu nu vorbesc niciodată despre răpiri, ci despre înstrăinări ale copiilor. Sunt două concepte complet diferite. Vorbesc despre înstrăinare pentru că în urma discuțiilor purtate cu părinții care sunt uh, uh victime și, și părinții care sunt uh, vinovați între ghilimele, uh, Uh, mi-am dat seama că nu toată lumea înțelege care este partea de vină care îi revine și tocmai de aceea ideea de, a, de răpire mi se pare foarte dură, mai ales în cazul situațiilor acelora în care unul dintre părinți uh, se face vinovat de a fi luat un copil fără însă aș, da, aș fi dat seama în, aș fi dat seama în prealabil că încarcă legea. Cam acestea erau aspectele pe care vreau neapărat să le, să le pun în discuție. Voi citi cu mare atenție propunerile comisiei, dar sunt uh, convinsă că multe dintre propunerile acestea sunt pe placul meu. Mulțumim, doamnă Gerhardt, domnul Suievca. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor uh, experților noștri pentru aceste prezentări deosebit de interesante. Vreau să le mulțumesc reprezentanților Consiliului și Comisiei, de asemenea. Subiectul pe care îl discutăm este într-adevăr unul delicat, unul complicat, dar iată, mă bucur tare mult că uh, negocierile continuă, statele membre nu blo- blochează aceste negocieri și uh, ne dăm cu toții seama că e nevoie de instrumente mai eficiente sau de adaptarea instrumentelor deja existente și cu siguranță toate acestea vor juca un rol important în negocierile noastre și sper că rezultatul negocierilor va fi unul pozitiv. Cu toate acestea, de fiecare dată când pun în discuție subiectul acesta interesant uh, și de fiecare dată când uh, îi ascultați vorbind despre acest, același subiect, îmi dau seama că din nou și din nou repetăm faptul că interesul copiilor, copilului este uh, principala, principalul motiv uh, pentru care încercăm să venim cu noi soluții uh, juridice. Dar uh, în spatele acestui interes al copilului se ascunde și interesul părinților. Există această, această relație care se complică și mai mult odată ce vorbim despre uh, interesul statului membre, etc. Și tocmai de aceea vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că, iată, Consiliul uh, elimină și este de acord să elimine procedura de execvatur. Odată ce lucrul acesta se întâmplă într-adevăr, vom avea, într vom avea un instrument care, într care cu siguranță vizează bunăstarea copilului și uh, interesul copilului. După aceea mai vrem să vorbesc despre audierea copiilor. Eu sunt convins că audierea minorilor este necesară. Dar cu siguranță vor exista discuții cu privire la vârsta de la care copilul poate fi audia, audiat. De la ce vârstă un copil poate mm, să, să își prezinte până la urmă propria sa opinie pe marginea subiectului. După aceea, în al treilea rând, există discuții pe marginea conceptului de autoritate responsabilă. Noi știm că nu în toate statele membre există instanțe specializate pentru cazurile, cazurile de genul acesta. Comisia uh, propune de asemenea limitarea până la urmă a autorităților centrale care sunt responsabile pentru cazurile de haideți să rămânem la, la exprimarea deja încetățenită, cazurile de răpiri ale copiilor. Chit că înțeleg uh, argumentul antevorbitoarei mele, există într-adevăr cazuri în care unul dintre părinți nu-și dă seama că a răpit într-adevăr copilul. Deci aceasta este problema autorităților responsabile, este cu siguranță uh, unul dintre subiectele pe care mă voi concentra și eu. Mulțumim, domnul Le Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor uh, experților care ni s-au alăturat astăzi pentru a discuta despre această reformare a regulamentului Bruxelles 2. E vorba aici despre subiecte deosebit de sensibile, conflictele acestea familiale transfrontaliere uh, și despre uh, răpirile internaționale ale copiilor, chiar dacă termenul poate nu este întotdeauna valabil și în circumscripția mea primesc o serie de solicitări din partea unor părinți care se consideră a fi victime ale unor asemenea răpiri. Acum, nu știu dacă e neapărat uh, un caz specific, dar vreau să vă spun că adeseori este vorba despre copii francezi care sunt răpiți în Germania. Asta constat eu în circunscripția mea. Uh, Vreau să vă întreb dacă mm, observația mea este una validă sau, uh, sau nu. Mm, cred totuși că nu este o greșeală pe care o fac, pentru că, într-adevăr, <laughs> iată, este, există un proiect de mediere franco-germană și proiectul acesta internațional cu siguranță este fondat. Am fost deosebit de interesat uh, de prezentarea MIC, persoanei care reprezintă MIC, se spunea că 75% dintre medierile mic uh, duc la găsirea unui acord. acord. Ei, iată, dacă cifra aceasta este corectă, atunci uh, iată un model pe care trebuie neapărat să-l promovăm. După aceea, uh, la ce concluzie am ajuns? Am ajuns uh, la concluzia că trebuie să se îmbunătățească cooperarea între autoritățile centrale. Dar ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că trebuie să le convingem pe statele membre să demareze cursuri de formare pentru uh, cazurile acestea de răpiri internaționale? Poate că da. După aceea, uh, eliminarea procedurii de execvatur, uh, mulți dintre cei care au intervenit deja au menționat subiectul. Eu trebuie să recunosc că nu, nu sunt neapărat încântat de această propunere. Mă întreb dacă nu este această propunere până la urmă un atac la suveranitatea statelor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Le Breton. Iată, au fost adresate o serie de întrebări cine să înceapă, reprezentantul comisiei sau domnul Paul. Nu, nu trebuie să răspundeți cu toții la toate întrebările, dar cineva trebuie să ofere niște răspunsuri. Domnule doctor Paul, vă mulțumesc că mi oferit posibilitatea de a răspunde la întrebările uh, care au fost adresate. Mai întâi uh, vorbesc în germană pentru că întrebarea mea a fost adresată în germană. Vorbeați despre uh, calendarul necesar pentru uh, proceduri. Da, aveți dreptate. E una dintre dificultățile cu care ne confruntăm părinții care, care vin la mediere se confruntă cu probleme enorme. Medierea, până la urmă, se bazează pe structuri și uh, suntem obligați ca aceste structuri să uh, suntem uh, obligați să condensăm cumva aceste structuri fără a uita, bineînțeles, uh, de interesele și uh, dorințele uh, părinților, ambilor părinți până la urmă. Deci încercăm uh, să, să ținem cont de toate interesele implicate. Um, e foarte complicat, e nevoie de formare, nu întotdeauna funcționează medierea, dar uh, medierea funcționează suficient de bine pentru a mă pune pe mine în poziția de a spune că dacă formarea este bune, bună, atunci rezultatele se pot lăsa așteptate. E important ca ă, medierea să aibă loc înainte de procedurile în instanță. Reușim, chiar înainte de demararea acestor proceduri, ă, reușim să facem lucrul acesta și de ce insistăm, de fapt, pe acest calendar? Pentru că atunci suntem siguri că ambii părinți vor fi prezenți. Acum trec la alte întrebări. 65, nu 75% rată de succes, domnule Le Breton. După aceea, în ceea ce privește relația aceasta franco-germană, uh, Germania și Franța au până la urmă o graniță mare care le leagă. Dar există uh, cazuri de răpiri internaționale care vizează pe lângă Franța și Germania și alte state vecine ale, ale Germaniei. Avem un număr mare de cazuri cu, de genul acesta cu toți vecinii noștri. Ei bine, modelul acesta franco-german s-a demarat deoarece la un moment dat miniștrii justiției din cele două state au decis că relațiile franco-germane sunt suficient de puternice pentru a susține genul acesta de model. După aceea ne întrebați cum reușim să obținem rata aceasta de succes de 65%? Vă răspund că uh, nu e ușor. Trebuie să recunosc că nu toate cazurile în care, de care m-am ocupat au dat rezultate. Dar dacă serviciile de premediere sunt de calitate, și noi avem așa ceva, dar nu doar noi, deci dacă premedierea care e etapa în care părțile sunt încurajate să, să exploateze căile de mediere, dacă există o bună relație cu judecătorul, dacă există așadar binecuvântarea instanței, atunci părțile sunt până la urmă încântate de faptul că primesc ajutor din partea uh, ta și uh, sunt mai maleabile. Cum reușim să obținem rata aceasta de succes? Prin muncă. Mulțumesc. Reprezentanta Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva aspecte vreau să pun în discuție. Pornind de la cele spuse de domnul uh, dr. Paul, vreau să, să zic și eu că, într-adevăr, medierea durează ceva uh, timp, uh, este un instrument dificil, complicat, dar uh, acest instrument este bine pus în aplicare de o serie de uh, organizații precum MIC. Ne-am dat seama că odată ce medierea este folosită în cursul procedurilor, ca și în Olanda, ea dă rezultate, chiar și dacă timpul acordat uh, la dispoziția mediatorilor nu este neapărat foarte lung. După aceea, în ceea ce privește statutul limitărilor, da, aveți dreptate, medierea nu ar trebui să aibă un uh, impact negativ asupra uh, calendarelor, uh, limitelor de timp. Noi avem directiva privind medierea și în directiva aceasta se spune clar că uh, în, în uh, cazul în care se optează pentru mediere, um, termenele limită stabilite pentru proceduri, uh, proceduri sunt suspendate. După aceea, în ceea ce privește audierea copilului, uh, domnule Siuefca, dumneavoastră spuneați că ar fi bine să trecem la niște standarde comune, dar ar fi ideal. Ar fi soluția ideală. Am discutat despre lucrul acesta uh, îndelung la grupul de experți. Um, considerăm că practicile în statele membre sunt atât de diferite în momentul de față și și cultura audierii copiilor este atât de diversă încât în momentul de față ar fi greu de ajuns la un numitor comun cu privire la vârsta la care pot fi audiați copiii, Uh, până și vârsta, până la urmă, e un concept care nu spune mai nimic. Unii, sunt, unii copii sunt mai maturi decât alții. După aceea, uh, practicile de audiere sunt atât de diferite încât uh, e greu să se ajungă la o armonizare a procedurilor. Și tocmai de aceea ni se părea că recunoașterea reciprocă a procedurilor este o soluție fezabilă și ar putea contribui la, la executarea și recunoașterea deciziilor. S-a pus uh, problema re, a, principiului de execvatur. Ei bine, regulamentul acesta este până la urmă unul dintre primii, ba chiar a fost primul regulament în care s-a renunțat la această procedură. Ni s-a dovedit că uh, până la urmă sub, suveranitatea din punctul acesta de vedere nu este neapărat necesară. Uh, Uh, am trecut uh, până la urmă sau am generalizat până la urmă abolirea acestei proceduri într-o serie de acte legislative. Suntem până la urmă un spațiu comun european al justiției. Acestea au fost întrebările pe care eu le-am notat, uh, or mai fi fost și altele, dar sigur există alte persoane care vor să răspundă. Mille Mulțumesc pentru întrebare. Sigur, uh, intenția mea nu era să spunem că trebuie să se schimbe numele. Trebuie să, fă, să facem deosebire între cazuri. Sunt cazuri în care se poate vorbi într-adevăr de răpire, sustragere de persoane, kidnapping și așa mai departe, dar sunt alte cazuri în care deosebirea între transfer licit și ilicit e uh, foarte greu de făcut pentru că uh, Caracterul ilegitim al transferului sau nelegitim al transferului depinde de noțiunea aceea de custodie, gard, la, la care se referea colega din Belgia. Deci, dreptul părintelui de a transfera reședința copilului depinde de legislația internă. Deci, se pare excesiv să asimilăm cazurile care sunt la limita legalității, uh, cazurilor în care, într-adevăr, există o concepție de proprietatea copilului și voința de a exclude orice legătură cu, deci de a rupe relația cu, cu celălalt părinte, eh, inclusiv prin intermediul copilului. Deci, asimilarea acestor sau eh, a, a, semnul egalității între aceste două cazuri, eh, cred că ar trebui regândit. Și media, medierea, comunicarea între judecători e un mod de a regândi această asimilare între cazuri ca să Eh, încercăm să explicăm tuturor persoanelor interesante din ambele state ce anume e în interesul copilului. Dacă caracterul imediat al returnării trebuie asigurat cu orice preț sau e bine să ponderăm uh, situația. cred eu că asta se poate face dacă există magistrații juriștii care iau în mână situația acestor doi părinți aflați în litigiu. Ceea ce mi se pare foarte important. Acum în limba franceză. Revin și la chestiunea audierii copilului care a fost evocată. Pentru că audierea copilului într-adevăr, e foarte delicat de făcut. Știe toată lumea, copilul poate fi ușor expus a unui conflict de loialitate, care are și el consecințe negative asupra relației, mai ales asupra relației cu părintele care nu este cel ales. Deci, Aici deci, văd eu că medierea poate juca un mare rol. Chiar medierea obligatorie. Știu că medierea obligatorie adesea e considerată ca fiind ineficientă. Însă, mm, ce privește audierea copilului, respectarea demnității copilului și pentru a nu pune pe oamenii copilului uh, greutatea acestei responsabilități. Deci, trebuie să vedem cum anume să acționăm și ce standarde să avem. Standarde acceptabile, nu uniformizate, dar măcar să există garanția că copilul copilului nu îi se cere uh, uh brutal să-și asume răspunde să spună cu care din părinți dorește să rămână. Dr. Gallis, deci, Eu voiam doar să adaug uh, câte ceva legat de audierea copilului. Uh, împărtășesc părerea dumneavoastră că ar trebui să uniformizăm lucrurile, mi se pare indispensabil, mai ales că există o divergență între statele membre în ceea ce privește alegerea vârstei sau discernământului. Uh, președintele întrerupe și roagă vorbitorul să vorbească mai lent. Bun, Spunem, în interesul superior al copilului este bine să avem o regulă specială în ceea ce privește condițiile și modalitatea de audiere. Asta va fi foarte complicat pentru că deja există divergență în ceea ce privește ideea de vârstă și discernământ. Și ca să-i răspund domnului Le Breton, uh, Ideea de a defini mai bine rolul autorităților centrale și de a avea jurisdicții specializate nu sunt două lucruri contradictorii, ci din potrivă sunt complementare. În sistemul judiciar belgian, această idee de specializare a jurisdicțiilor există. Avem doar cinci tribunale de familie care sunt uh, înființate pe lângă o curte de apel deci în cele cinci orașe care au curs de apel și doar aceste instanțe pot să se ocupe de spețe legate de deplasări ilicite. Deci cinci tribunale care s-au specializat cu magistrați care vorbesc între ei pentru a încerca, în măsura posibilului, să aibă o anumită uniformizare a deciziilor luate de instanță pe aceste teme. Da. <clears throat> Thank you very much for this. Mulțumesc foarte mult pentru acest uh, schimb de păreri foarte interesant și propun să trecem la al doilea panel de astăzi, care se concentrează pe cooperarea între autoritățile centrale și cele judiciare în contextul propunerii noastre de reformare. Cred că vorbitorii se vor concentra pe posibilitatea de a crește cooperarea transfrontalieră și avem uh, deja experiență din Republica Cehă și avem un uh, judecător din um, uh, țările de jos. Vreau să-i dau cuvântul doamnei dr. Kruger de la Universitatea Anver, care are 10 minute la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor, le uh, spun bună ziua și celor care ne privesc pe internet și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi astăzi aici. Mi s-a cerut să vorbesc despre creșterea cooperării transfrontaliere. Ceea ce am văzut este că Comisia a făcut deja foarte multe în acest punct de vedere. Au fost multe propuneri bune și ceea ce am făcut în slide-uri este să notez cu negru ce a făcut deja Comisia și cu portocaliu ceea ce cred că ar putea face Parlamentul pentru a rafina și mai mult propunerea. În primul rând, uh, spețele, durata acestora. Cred că este o abordare foarte bună pe care a avut-o comisia, că autoritățile centrale ar trebui să răspundă în termen de două luni la solicitări. E bine să există o limită de timp aici, dar cred că vor exista spețe în care e nevoie de mai multă celeritate și două luni înseamnă prea mult. Și n-ar trebui ca cele două luni să fie o scuză. Deci cred că ar trebui să spunem că atunci când cazul este urgent, uh, Autoritatea centrală solicitantă poate să ceară autorității centrale solicitate să răspundă într-un termen mai scurt. Al doilea termen de timp pe care îl vedem în propunerea comisiei este perioada de șase săptămâni pentru cazurile de răpire a copilului. Asta este mai degrabă o clarificare. Șase săptămâni se referă la partea administrativă la nivelul autorității centrale și la audierile în instanță. Cred că asta este o clarificare foarte bună. Cred că s-ar putea clarifica și mai mult spunând uh, că acest uh, articol se referă la perioada de până uh, când ajunge cazul în instanță. Cred că ar fi lucrurile mai clare așa. Următorul punct este împărțirea costurilor care în regulament se spune că fiecare autoritate centrală își uh, suportă singură costurile, ceea ce e foarte bine, dar cred că ar trebui să existe flexibilitate și să se spună că autoritățile centrale pot să hotărească și altceva. Dacă este o solicitare foarte dificilă acolo unde este necesar să se ia legătura cu alte autorități, uh, împărțirea costurilor poate fi diferită, spre exemplu costurile de traducere. Apoi, cooperarea între judecători, S-a acordat multă atenție autorităților centrale, dar și judecătorii pot coopera cu autoritățile centrale și cred că ar trebui să existe un considerent, uh, un nou considerent despre care o să mai vorbim un pic mai târziu. Apoi trebuie să existe și spațiu în uh, uh sarcina de lucru a judecătorilor. Uh, Există și obligația ca autoritățile centrale să aibă personalul necesar, dar și judecătorii ar trebui să fie suficienți la număr pentru a face față acestor cazuri. Următoarele două slide-uri se referă la executarea ordinelor de returnare și a măsurilor provizorii. Acestea devin executorii transfrontalieri. Sunt executorii imediat, fără nevoia de execuator și ceea ce se poate întâmpla este să ai o măsură provizorie care, să zicem că a fost luată în Ungaria, în timp ce instanța slovacă este cea care are jurisdicție pe fond. Și de îndată ce curtea cu jurisdicție pe fond ia măsuri, acele măsuri uh, provizorii uh, devin caduce, dar sunt executorii în același timp. Deci trebuie să existe o comunicare între cele două autorități, astfel încât fiecare să știe care sunt măsurile care sunt executorii și care nu. Propunerea mea ar fi să introducem o obligație față de curți, care să informeze autoritățile centrale din statul unde s-au luat măsurile provizorii. Să spună, măsurile deja au devenit caduce, astfel încât autoritățile să știe acest lucru. Același lucru se aplică și ordinilor de returnare. Dacă există un ordin de returnare și apoi există o decizie pe fond, aceasta poate avea prevalență față de ordinul de returnare, lucru care trebuie să fie comunicat clar între autoritățile centrale ca să se știe care este ultimul ordin executoriu. Parallel, no, sorry, I've skipped one. Oops. Parallel proceedings, that one. Procedurile paralele acum în conformitate cu regulamentul actual și în uh, propunere se spune că uh, prima instanță sesizată este, are dreptul de alegere. Există o uh, nouă prevedere foarte bună în regulamentul Bruxelles 1, care ar putea fi copiată aici, anume comunicarea directă între judecători. Dacă este sesizată o instanță și una din părți spune nu, dar o altă instanță a fost sesizată mai întâi, uh, Uh, curtea, instanța respectivă poate întreba prima instanță când a fost sesizată. Deci este uh, cel mai simplu uh, să se afle data la care a fost sesizată prima instanță pentru a ști care are jurisdicție. Autoritățile centrale ar putea oferi asistență și în acest sens. Dacă Parlamentul acceptă acest lucru, atunci această îndatorire poate fi adăugată uh, pe lista îndatoririlor uh, autorităților centrale de la articolul 63. Apoi informare în ceea ce privește dreptul uh, din străin, dreptul din altă țară. Uh, uneori trebuie să se aplice dreptul uh, civil, uh, dreptul familial, alteori avem nevoie de informații suplimentare și Comisia poate oferi informații actualizate doar în măsură în care le primește. Uh, și cred că asta ar trebui să fie iarăși o îndatorire a autorităților centrale să informeze Comisia despre modificările legislative, astfel încât uh, informațiile să fie actualizate și publicate de către Comisie. Recunoașterea și executarea Având în vedere că s-a abolit procedura execuator, uh, autoritățile centrale ar trebui să ajute și în această etapă. Deci chiar dacă nu există o solicitare pentru executarea unei măsuri, autoritățile centrale ar trebui totuși să poată uh, să ajute la găsirea copilului. Deci ar trebui să aibă și abilitatea asta în etapa executorie, deși nu există o solicitare specifică în conformitate cu regulamentul. Protejarea drepturilor copilului. Uh, s-a vorbit mult despre audierea copilului. Cred că un pas important ar fi ca autoritățile centrale să aibă și rolul de a asista și cred că pot face asta în două moduri. Fie prin facilitarea uh, audierii uh, prin uh, videoconferință, spre exemplu, fie prin a ajuta cu sarcina probei. Pentru că și în regulamentul respectiv avem autorități centrale, unele state sunt aceleași, în altele nu, și ar trebui să poată să se să ia legătura unele cu altele în mod ușor pentru a ajuta la audierea copilului. Apoi, um, cei care au responsabilitate parentală ar trebui să poată solicita um, asistență de la autoritățile centrale pentru găsirea copilului în momentul de față doar o altă autoritate centrală poate face asta, dar autoritățile centrale ar uh, trebui să poată ajuta la găsirea copilului și atunci când sunt solicitate de un părinte sau de părintele care are custodia. Apoi medierea. Cred că obligațiile ca instanțele să uh, ia în calcul medierea uh, este uh, o opțiune foarte bună, dar uh, ar trebui să nu fie limitativă la cazurile de răpire de copii, ci la toate cazurile care se referă la copii. De asemenea, cred că ar trebui să existe o îndatorire pentru autoritățile centrale să ajute cu medierea. Am vorbit despre această fază de premediere, de organizare a uh, medierii și cred că și aici uh, autoritățile centrale ar trebui fie să preia această sarcină, fie să lucreze cu autoritățile care se ocupă de premediere. Sper că n-am vorbit prea repede și vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, cred că a fost foarte bine. Ați respectat timpul, ați fost concisă și n-am primit niciun semnal cum că ați vorbit prea repede. Thank you very much. So, uh, uh, our next speaker will be... Uh, mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Lucas Friedrich de la Autoritatea Centrală din Republica Cehă. Domnule Friedrich, avem, aveți acum cuvântul 10 minute. Já vám děkuji za slovo, přeji eh, všem příjemný večer. Mulțumesc <clears throat> pentru că îmi dați cuvântul și doresc să mă refer la reformarea regulamentului Bruxelles 2 din perspectiva autorității centrale din Republica Cehă. Voi vorbi despre atribuțiile noastre și apoi spre modificările în uh, ce privește cooperarea autorităților și anumite cazuri de răpiri de copii. Și dacă voi avea timp, voi mai face câteva comentarii în ce privește uh, nevoile noastre pe durata activităților întreprinse. Așadar, care e rolul instituției noastre? E o autoritate centrală a Republicii Cehe, și nu are doar atribuțiuni legate de uh, Bruxelles 2 și răpiri uh, de copii, ci și de uh, întreținere, adopții transfrontaliere și altele. Așadar, uh, în conformitate cu uh, dreptul nostru național, noi ne ocupăm și cu protecția socială și juridică a copiilor, uh, și deci avem și responsabilități de servicii sociale. Putem uh, conlucra în mod direct uh, cu copii, mai ales în ce privește procedurile în fața instanțelor uh, care au legături cu protecția copilului și care au elemente transfrontaliere. Deci putem fi în mod direct parte a procedurilor în fața instanței și putem uh, <clears throat> audia copii, putem asista copii în instanță, putem supraveghea procedura de la început și până la sfârșit și putem contribui și cu experiența noastră ca autoritate centrală. Suntem activi și în uh, protecția internațională a copiilor suntem implicați în uh, proiecte datorită cărora am avut posibilitatea de a uh, desfășura și activitatea de mediatori. Uh, am avut programe de formare a mediatorilor. Avem proiecte care utilizează cele mai bune practici, cum ar fi modelul Kohensky din Germania și altele. La ora actuală avem un proiect pentru a îmbunătăți drepturile de participare a copiilor în munca noastră și uh, acestea fiind spuse în legătură cu uh, autoritatea noastră centrală, uh, dacă e să mă refer la regulamentul Bruxelles 2, identificăm două probleme majore, celeritatea și eficiența cooperării între autoritățile centrale. Adesea se produc întârzieri în analiza cererilor. Câteodată trece prea mult timp. De exemplu, când dorim să aflăm informații despre minori, unele autorități centrale le furnizează în câteva săptămâni sau o lună, în alte cazuri poate dura și uh, șase luni sau uh, chiar un an de zile. Deci există diferențe majore în, uh, între statele membre. Și există și o serie de servicii și activități ale autorităților centrale în care diferă foarte mult standardele de la stat la stat. Ceea ce face ca situația să fie departe de a fi perfectă, pentru că trebuie să existe aceleași reguli pentru toate autoritățile centrale. Însă, Anumite reguli nu sunt clar formulate în regulamentul actual. Și câteodată regulile nu sunt aplicate în mod uniform sau în mod clar, după cum au și menționat uh, unii colegi. De exemplu, articolul 56, când un uh, copil uh, este plasat în custodie în alt stat membru. Cât despre propunere, da, sigur, ă, chestiunile pe care le discutăm sunt centrale ă, s-ar putea îmbunătăți celeritatea pentru că se stabilesc anumite limite și termene și în comparație cu alte regulamente acesta și-a dovedit ă, utilitatea în foarte multe cazuri. Apoi, E și important să asigurăm uh, finanțare adecvată, resurse financiare suficiente pentru autoritățile respective, pentru că atunci când o autoritate centrală are doar uh, un personal format din una, două persoane care trebuie să se ocupe de tot ce înseamnă Brusel 2, regulamentul Brusel 2, atunci adesea pur și simplu aceste <clears throat> persoane nu pot face față Uh, tuturor cazurilor de răpiri uh, sau calitatea nu este asigurată, deci problema asta trebuie rezolvată, trebuie să uh, se rezolve problemele de personal și de finanțare. Apoi, e foarte bine că propunerea specifică anumite competențe și obligații ale autorităților centrale, pentru că în trecut regulamentul era prea vag și se putea interpreta în mod diferit. Acum, în propunerea de reformare, uh, am putea obține un anumit grad și un nivel superior de armonizare și, de asemenea, se specifică condițiile conform cărora se pot solicita servicii specifice în ce privește responsabilitatea părinților și așa mai departe. Așadar, condițiile sunt mult mai clar stipulate. Iar acum dați-mi voi să spun câteva cuvinte despre problema răpirilor de copii. Prima zonă problematică aici e, din nou, respectarea termenelor. Avem acum aceste <clears throat> noi termene care sunt stipulate, pentru că până acum autoritățile centrale, sigur, se presupunea că trebuie să acționeze cât mai rapid posibil, dar adesea lucrurile nu stăteau deloc așa. Um, o a doua chestiune e mecanismul de returnare a copiilor. Mecanismul acesta trebuie să fie foarte bine conectat la restul procedurilor uh, uh, judiciare în statele membre și trebuie să creăm în statele membre uh, unități speciale, după cum au menționat anumiți colegi, pentru această coordonare. Apoi, următorul uh, slide, următoarea imagine și ceea ce doresc să subliniez e faptul că s-a dovedit că mecanismul de la ora actuală în uh, uh acest domeniu nu funcționează. Pentru că Foarte rar s-a adoptat o decizie de nereturnare. Poate putem reveni la această chestiune. După cum uh, spuneam, e foarte bine că s-au stabilit termene, de asemenea e bine că sunt uh, prevăzute reguli procedurale specifice și mai clare, pentru că deși ele existau la nivel intern, e mai bine să existe direct în regulamentul la nivel european, pentru că reflectă cele mai bune practici Uh, și uh, tot ceea ce e mai bun în, uh, în jurisprudența statelor membre. Apoi reguli speciale pentru procedurile de returnare care pot ajuta și pot facilita munca judecătorilor și pot furniza mai multă certitudine juridică și mai multe garanții în ce privește diferitele etape ale procesului de returnare cât despre acest mecanism de returnare, acesta uh, a fost supus anumitor modificări, de exemplu, uh, documentele necesare trebuie și traduse. Acum nu știu dacă va fi suficient sau nu, dar rămâne de văzut. Sigur, important este să garantăm uh, respectarea intereselor copilului. În concluzie, care sunt principalele riscuri? Practic, principalul semn de întrebare e dacă statele membre și autoritățile centrale vor pune în aplicare 100% aceste noi reguli, inclusiv termenele. Asta este principala întrebare. Ce se întâmplă în statele membre? Cum ne asigurăm că ele respectă regulile? Unele din uh, măsuri trebuie mai bine clarificate și specificate. Bun, vorbim aici de chestiuni de detaliu, de, de, de modificări cosmetice, de formulare, însă putem totuși consolida unele din noile mecanisme și cred că ar trebui să uh, introducem și mecanisme de salvgardare în ce privește cooperarea directă a statelor membre și a organismelor acestora. Uh, se stipulează mai nou că statele membre pot coopera și fără implicarea autorităților centrale externe, dar asta poate fi riscant în ce privește prelucrarea datelor și a informațiilor. Deci ar trebui să existe măcar o prevedere de obligativitatea notificării autorităților centrale că acestea ca aceste autorități centrale să fie pe deplin informate în legătură cu tot ce se întâmplă. Alte articole, cum ar fi articolul 15, ar putea fi clarificate mai bine, pentru că adesea instanțele aplică regulile în mod diferit, ceea ce poate complica procedura și poate duce la întârzieri nedorite. Deci, lucrul cel mai important pe care îl conține noua propunere e că ne dă speranța de îmbunătățire, că se vor îmbunătăți lucrurile în ce privește medierea, în ce privește dreptul sporită de participare, dar uh, avem și acest risc, și anume, ce se întâmplă dacă statele membre nu pun în aplicare aceste prevederi? Deci aplicarea de facto. Așadar, uh, mai e loc de îmbunătățire, de exemplu, la articolul 15, după cum spuneam. Acum, sigur că dacă aveți întrebări sau comentarii, le voi uh, asculta cu interes. Mulțumim! Uh, mulțumim și acum aș dori să dau cuvântul doamnei judecător Anet Oland uh, din cele de jos, care ne va împărtăși experiența domniei sale în ce privește mecanismele de cooperare. Vă rog, doamnă, aveți cuvântul. Mulțumesc pick so many interesting points of view. There are so many things I would like to say on the voice of the child, on mediation, on the override... S-au auzit atât de multe uh, lucruri deja. Uh, aș avea o mulțime de lucruri de spus și eu, de adăugat, dar mă voi limita la a spune câte ceva despre comunicarea directă și uh, mă voi folosi pentru acest, uh, pentru a dezvolta acest subiect de un exemplu. Am luat un exemplu din, uh, care implică Regatul Unit, iată, și voi încerca să explic cum anume va putea, uh, cum anume poate comunicarea directă judiciară să funcționeze ca un fel de liant de, de combustibil. Iată, avem și câteva fotografii. Avem în prima fotografie familia fericită, mama olandeză, tatăl englez locuiesc în, în Regatul Unit cu cei doi copii și toate merg bine. Și mai apoi ajungem la a doua a, imagine. Ce se întâmplă de fapt? A, Mama olandeză vrea să se întoarcă în uh, țările de jos, uh, asta și face, de fapt, după uh, divorț, încearcă să-și refacă viața, dar lucrurile nu mai arată la fel ca pe vremea când familia ei funcționa. Ce face așadar? Decide să se întoarcă în țările de jos și îi ia pe copii cu ea. Dar aceasta este o însăinare ilegală pentru că cei doi părinți nu conveniseră în prealabil această mișcare. Ce s-a întâmplat uh, uh atunci sau ce s-ar putea întâmpla s-ar putea întâmpla să existe două uh, spețe mm, în curs de a fi judecate, una în uh, țările de jos uh, și celălalt, cealaltă cauză în Regatul Unit. Asta s-ar putea întâmpla. Trecem acum la următorul regulament. În practică, regulamentul Bruxelles 2 ce spune? Spune că două cauze ar putea fi pendinte uh, concomitent în două state membre diferite și ambele instanțe pot, lua, pot pronunța o hotărâre care să nu fie identică neapărat, dar uh, fiecare hotărâre membru ar trebui să fie imediat aplicabilă într-un alt stat membru. Uh, să fie, poate fi executată imediat în alt stat membru. Deci, ce se poate întâmpla? se poate întâmpla că ca uh, judecătorul olandez să decidă returnarea în Regatul Unit a copiilor. Dacă această decizie este executată imediat, asta, uh, copiii sunt uh, preluați imediat de către poliția olandeză. Asta se întâmplă. Uh, bine, poza este una, una blândă până la urmă, situațiile ar putea să fie, arate mult mai rău în momentul în care e implicată poliția uh, în executarea una, unor decizii judecătorești. Dar, puțin după sau în, puțin înainte, și judecătorul din Regatul Unit poate să ia o, o decizie proprie. Și acest judecător ar putea decide că uh, pruncii ar trebui să rămână în Olanda cu mama lor. Dar dacă între timp copiii au ajuns deja în Regatul Unit, atunci se ajunge la situația pe care o vedeți ilustrată în uh, imagine. Iată, dintr-o dată, polițiștii britanici îi iau pe copii de la tată și îi duc înapoi în țările de jos. Asta se poate întâmpla dacă nu există o comunicare între judecători sau între autoritățile din cele două state. Se ajunge așadar la o confuzie completă pentru toți cei implicați, copii, părinți, autorități. Copiii sunt aruncați uh, între statele membre. Uh, situația aceasta generează o, o mare insecuritate resimțită atât de către copii cât și de către părinți. Dar în cazul acesta exista comunicare între cele două instanțe, cea engleză și cea olandeză. Ce s-a întâmplat? Cei doi judecători din cele două state au luat uh, legătura unul cu celălalt. Prin rețeaua judecătorilor au făcut schimb de e-mail-uri. judecătorul din uh, țările de jos s-a adresat reprezentanților uh, rețelei judecătorilor la nivel european. Eu mă număr printre persoanele de contact în țările de jos. În momentul în care am primit uh, e mail din partea judecătorului olandez, m-am adresat imediat omologilor britanici și am facilitat discuția între cei doi judecători și ce au discutat cei doi judecători. Instanța uh, olandeză a spus cât se poate de clar că uh, deciziile sunt, în cazuri de genul acesta sunt luate în țările de jos în șase săptămâni. Deci, iată, informația asta a ajuns la uh, urechile judecătorului britanic. Și ce a decis judecătorul britanic? A decis că Uh, are nevoie de vreo 8 săptămâni după pronunțarea sentinței în uh, țările de jos pentru a pronunța o proprie hotărâre. Deci, după cele șase săptămâni stipulate de către instanța olandeză, s-a programat uh, începerea procedurilor în Regatul Unit. Hotărârea luată în uh, țările de jos viza returnarea în uh, Regatul Unit a copiilor, dar uh, returnarea a fost nu a fost una imediată sau executarea acestei hotărâri nu urma să fie una imediată, tocmai din pricina faptului că judecătorul olandiz, olandez știa clar că există o cauză pendinte în Regatul Unit. Deci, hotărârea uh, Uh, pronunțată de către judecătorul uh, olandez nu a fost executată până sau atâta timp cât nu s-a luat o decizie și în Regatul Unit. La 14 săptămâni după începerea uh, procedurilor în Regatul Unit, s-a pronunțat și o sentință în Uh, deci, 14 săptămâni după pronunțarea sentinței sau începerea procedurilor în țările de jos, s-a pronunțat sentința în uh, Regatul Unit. Și în perioada aceasta, copiii au rămas, au putut să rămână în uh, țările de jos, nu, s-au, nu au fost aruncat între, aruncați între state sau între părinți. Acum se pune întrebarea cum anume pot fi încurajați judecătorii europeni să ia legătura unii cu ceilalți în cazurile acestea transfrontaliere, că vorbim despre răpire internațională sau nu. E important să contactăm judecătorii din străinătate. Judecătorii, uh, știm prea bine, au o mulțime de responsabilități, trebuie să conducă procedurile judecătorești, trebuie să să ia o decizie, e nevoie de timp pentru toate acestea. Dar judecătorii mai au nevoie de timp și pentru a lua legătura unii cu ceilalți. Dar pentru a avea această comunicare e nevoie de un judecător, reprezentant al rețelei judecătorilor în țara din care provenim și e nevoie de un omolog al acestuia în uh, statul uh, care este implicat în uh, cauză. Și această persoană de contact trebuie să știe clar cum anume poate da de judecătorul din uh, statul uh, celălalt, cum anume se poate purta sau care este limba de, de discuție sau în care se pot purta discuțiile. În orice caz, persoana aceasta de contact reprezentată de un judecător membru al rețelei acestea, a rețelei judecătorilor, funcționează ca un fel de, de liant și intermediar. Dar de ce Deci, iată, avem nevoie de persoane de acestea de contact în fiecare stat în mem membru în parte. E nevoie de persoane specializate în uh, domeniul acesta al dreptului familiei. Dar persoanele acestea, judecătorii din uh, cadrul rețelei judecătorilor, au nevoie de timp pentru a se achita de responsabilitățile lor. Au nevoie de asemenea de un anume instrumentar între ghilimele Spre exemplu, calculatoare și adrese de e-mail profesioniste sau profesionale. Poate vi se pare trivial subiectul acesta, dar vă asigur că există state membre în care judecătorii nu beneficiază de adrese de e-mail securizate. De asemenea, judecătorii trebuie să cunoască regulamentul, să cunoască punerea sa în aplicare uh, deci e nevoie de uh, formare, educație și întâlniri specializate cu uh, omologi din alte state membre. În uh, documentul meu am solicitat sau am făcut și două propuneri de redactare, dar nu e neapărat important să le discutăm în momentul de față. Le puteți citi în prezentarea mea. Vă mulțumim pentru această prezentare foarte interesantă. Avem câteva minute la dispoziție pentru întrebări. Tadeuș? Mulțumesc foarte mult. Nu am prea multe întrebări, cel puțin nu în momentul de față, dar toate problemele practice pe care le-ați pus în discuție, stimată doamnă, ne arată cât de complicată este uh, Um, chestiunea și ne arată de asemenea cât de important e ca noi, legiuitorii, să creăm mecanisme care să ne permită să înțelegem uh, rapid care este instanța, care este judecătorul responsabil. E, exemplul pe care l-ați dat, acest exemplu de cooperare, este absolut extraordinar. Avem judecători din state diferite care uh, comunică între ei. Dar nu acesta este neapărat un model de bune practici. Un model de bune practici ar, uh, ar fi acela în care am ști de la bun început care este judecătorul responsabil, care este instanța competentă. Uh, dar pentru asta avem nevoie de încredere reciprocă și pentru aceasta, din urmă, avem nevoie de politici relevante la nivelul statelor membre și aceasta, din urmă, <laughs> necesită, de asemenea, o bună cooperare între autoritățile centrale. E important ca informația să circule în toate, între toate părțile interesate și uh, să ajungă și la autoritățile centrale uh, din toate statele membre, atât pe parcursul acțiunilor pre, de, de, de preliminare, la nivelul medierii, etc., cât și în momentul post-pronunțarea hotărârii, în momentul acela în care hotărârea sau decizia trebuie să fie pusă în execuție sau să fie executată. E important să ne asigurăm că lucrurile acestea se realizează și asta deoarece un copil nu e un, obiect, nu e un obiect. Un copil uh, nu poate fi uh, pur și simplu luat de un polițist sau de un executor. Uh, e o situație, sau de fiecare dată când lucrurile acestea se, se întâmplă, lucrurile sunt oribile pentru copil. Deci trebuie să evităm genul acesta de situații în măsura posibilităților. Bine, trebuie să încercăm măcar să ajungem la acea situație ideală în care copilul se bucură de condiții perfecte pentru buna sa dezvoltare ulterioară. Deci, interesul uh, copilului și nu interesul părintelui sau unui stat membru. Interesul copilului ar trebui să fie cel care primează în uh, cadrul discuțiilor, analizelor și uh, uh, deciziilor luate de noi. Aceasta ar fi filozofia, ar trebui să fie filozofia noastră. Evelyn. Mulțumesc. Am sunt preocupată de un aspect care s-a tot întrevăzut în intervențiile dumneavoastră. S-a tot vorbit despre instanțele specializate care ar trebui să fie create. Am un semn de întrebare aici. Mi se pare corect să se procedeze la o concentrare a instanțelor responsabile de cazurile acestea. Asta s-a întâmplat în uh, Belgia, în Franța, în uh, Germania. Mi se pare corect pentru că un judecător care s-a confruntat cu un astfel de caz odată în cariera sa nu poate deține într-adevăr toate informațiile necesare. Dar trebuie neapărat să fie instanțe specializate, nu ar fi suficiente, uh, suficient eficientă folosirea unor instanțe responsabile pentru aplicarea dreptului uh, familiei, care oricum s-au mai confruntat cu astfel de situații. Aceste instanțe deja existente nu ar putea uh, să, se, să fie suficiente în contextul dat. Deci cam asta mă preocupă în momentul uh, de față sau cam asta ar fi întrebarea mea. Mulțumesc! Două întrebări foarte scurte. Prima către domnul Friedrich. În uh, Cehia, câte cazuri transfrontaliere aveți anual? După aceea, în ceea ce privește exemplul dat de doamna Oland, exemplul acesta de colaborare a fost un, un exemplu, un model de bune practici. Se întâmplă însă ca instanțele să nu ia legătura una cu cealaltă, se întâmplă ca o instanță să nu fie conștientă de faptul că o, o instanță dintr-un alt stat membru se ocupă de același caz? Nu știu cine vrea să înceapă. Friedrich. Domnul Friedrich. Eh, pokud jde o ty přeshraniční Atunci o să încep eu. În ceea ce privește cazurile transfrontaliere, trebuie să definim mai clar ce înseamnă un caz transfrontalier. În ceea ce privește răpirile comise de părinți, avem 6270 eh, de cazuri pe an și în Republica Cehă avem 20 până la 25 de cazuri. Restul sunt copii răpiți din Republica Cehă spre exterior. La asta se adaugă niște proceduri care apar în instanțele din Cehia, care au și elemente transfrontaliere, care ajung la câteva sute pe an, zeci sau sute pe an. Madame Hollande. Yes, um... Doamna Hollande. Ultima întrebare a fost dacă uh, se întâmplă să nu existe uh, dacă se întâmplă ca uh, jurisdicțiile să nu ia legătura între ele când au două cazuri, când au de fapt același caz similar pendent în două uh, instanță. Și se întâmplă, da, pentru că uneori una dintre instanțe nu știe uh, nu știi decât dacă unul dintre părinți menționează acest lucru. Deci este o situație extrem de delicată, dar în majoritatea cazurilor, dacă știm că există un caz paralel într-un alt stat membru, aproape întotdeauna vom lua legătura cu instanța respectivă pentru a afla mai multe informații. Și există câteva mecanisme, fie cerem un transfer de jurisdicție pentru ca cele două cazuri să fie unite și să fie judecate într-o singură jurisdicție. Și atunci aflăm care a fost prima instanță sesizată. Deci, da, dacă știm că există un caz pendent în alt stat membru, vom lua legătura între noi, dar dacă nu știm, și se poate întâmpla. Uneori, din păcate, așa cum s-a menționat și înainte, până și între autoritățile centrale pot uh, apărea neînțelegeri. În anumite state membre putem lua legătura cu judecătorii în câteva ore. În alte state membre e mai dificil sau nu primim răspuns sau primim răspuns după șase săptămâni și nu așa ar trebui să stea lucrurile și sunt perfect de acord cu principiul conform căreia ar trebui să fie clar că o singură instanță e competentă în toate privințele. Dar atunci când vorbim despre reședința obișnuită, părinții pot prezenta fapte diferite și atunci fiecare instanță în parte ar crede că reședința obișnuită a copilului este în țara respectivă. Deci, uh, se stabilește prin regulament că este competentă pe fond instanța din țara de reședință, dar se întâmplă ca două instanțe separate să fie sesizate și ambele să creadă că sunt competente pe baza faptelor prezentate. Deci ar trebui să se discute și despre transferul de jurisdicție în articolul 15 și în articolul 14 din uh, propunerea de reformare. Dar este foarte important, într-adevăr, să luăm legătura unii cu alții și să vedem cum uh, facem transferul de jurisdicție și cine decide primul. Bineînțeles, vrem să avem uh, cele mai bune practici, să fie o singură instanță competentă, dar în realitate s-ar putea să existe două cazuri, două spețe care să fie judecate în același timp. Și tocmai de aceea e important să comunicăm între noi și să ne cedăm uh, precedența. Uh, Mulțumesc foarte mult. Tadeuș, îți dau cuvântul imediat, dar înainte de asta presupun că vrei să reacționezi, nu? Pentru că văd că doamna Kruger vrea să, să vorbească. Nu, Tadeusz. Chciałem tylko powiedzieć, że my już o takim... Voiam doar să spun că atunci când vine vorba despre alegerea jurisdicției, am lucrat deja la asemenea soluții în uh, regulamentul Bruxelles 1 și vreau să subliniez încă o dată că dreptul copilului nu este o problemă comercială. Dar există anumite elemente comparative. Și evident, pot să existe două cazi, două spețe care să fie judecate în același timp în două state membre, dar regulamentul ar trebui să fie făcut în așa fel încât să fie foarte clar care este instanța competentă pe fond. Și ar trebui să fie o singură instanță competentă. Sunt convins că judecătorul Postulski va vorbi despre formarea judecătorilor și eu aș vrea să mă concentrez pe clarificarea situației și pe clarificarea competenței instanței în fiecare speță. Evident, întotdeauna pot uh, apărea um, situații de reavoință sau de reacredință, nu-mi imaginez ca una dintre părțile participante la proces să nu fie notificată de existența unui proces în altă țară. Dacă o mamă uh, care locuiește într-un stat membru dă judecată tatăl care locuiește în alt stat membru, uh, cum poate acesta să nu fie notificat? Deci el trebuie să fie și audiat, cu excepția cazului în care există rea credință. Sau poate Uh, cazurile demarează foarte aproape unul de altul în două state membre diferite. Întotdeauna există posibilitatea de a introduce o formulare care să hotărască care este jurisdicția competentă. Cine poate răspunde la întrebarea lui Evelin foarte, foarte pe scurt, pentru că mai avem un al treilea panel și nu mai avem nici 45 de minute la dispoziție, deci nu mai avem timp. Cine poate să-i răspundă lui Evelin? Comisia. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich werde die Mulțumesc, doamnă președinte. Voi răspunde în germană la această întrebare. Colega mea, din păcate, a trebuit să, pleacă la, să plece la o altă întâlnire. Sunt Andreea Schulz, expertă la Comisia Europeană și am condus uh, în prealabil 8 ani de zile Autoritatea Centrală din Germania. Uh, la întrebare aș vrea să spun doar că Um, Comisia, într-adevăr, este de părere că această competență ar trebui să uh, revină unui număr limitat de uh, instanțe. Care sunt uh, instanțele acestea depinde de fiecare stat membru în parte. Există state membre în care nu există instanțe specializate pe dreptul uh, familiei, există state membre în care uh, responsabilitățile acestea intră în competența unei instanțe civile. Important este ca uh, instanța la care se adresează cauzele acestea să, să fie într-adevăr una specializată. Uh, doamnei Kruger, un minut. Mulțumesc, să răspund la întrebarea noastră legată de articolul 22 propus de comisie. Vorbește despre concentrarea uh, jurisdicției și nu despre specializare. În ceea ce privește procedurile paralele, evident că există reguli atunci când apar spețe diferite în instanțe diferite, dar problema la care se referă colega noastră este atunci când ai subiecte conexe, deci se referă la același copii, aceiași copii, dar o curte este competentă competentă pentru procedura de returnare, iar alta este competentă pe fond sau alta este competentă pe măsurile da. uh, provizorii. Lucru care se poate rezolva doar prin comunicare, pentru că regulile în ceea ce privește procedurile paralele sunt clare. You were too fast for the interpretation, but uh, we, we got the message. Uh, ați mers prea repede pentru interpretare, dar am priceput mesajul. Bun, trecem imediat la al treilea panel care se concentrează pe verigile lipsă cu țările terțe și fără prea multe introduceri îi dau cuvântul uh, doamnei doctor Kerstin Barci de la uh, conferința de la Haga în ceea ce privește dreptul internațional privat. Mulțumesc! Mulțumesc! Ca reprezentant uh, al conferinței de la Haga o să vorbesc despre această propunere în ceea ce privește uh, Convenția. Dacă aveți nevoie de 11 minute, întrerupe doamna președinte, puteți vorbi mai rar, vă dăm și 11 minute. În ceea ce privește uh, Convenția din 89 uh, și de 96 de la Haga, cele două convenții fac parte din uh, convențiile internaționale care vor să protejeze copilul în situațiile transfrontaliere. În afară de cele două convenții, Uh, convenția de adopții din 93 și um, uh, protocolul de întreținere uh, țin de convenția privind um, adopția. Pentru asta se vizează protecția copiilor în diversele situații transfrontaliere. Sfera de aplicare, președintele întrerupe din nou, o să încerc să vorbesc mai rar, spune vorbitoarea. Sfera de aplicare a regulamentului Bruxelles 2A se referă la acest drept internațional și biroul internațional s-a gândit la două lucruri atunci când a pregătit uh, uh, intervenția la acest atelier de lucru. Dacă uh, această modificare respectă ordinea juridică internațională sau, și dacă există o coordonare între uh, instrumentele globale și cele regionale. A doua întrebare la care aș vrea să răspund imediat, uh, răspund cu da. Propunerea de reformare confirmă o coordonare a instrumentelor juridice și clarifică relațiile între regulamentul Bruxelles 2A și convențiile relevante și contribuie la certitudine juridică permițând autorităților și tuturor actorilor implicați să înțeleagă Uh, legăturile dintre convențiile internaționale în spețele individuale. O să vorbesc un pic și despre consecvența cu regimul uh, global, regimul internațional, mai ales în ceea ce privește convențiile din 89 și 96. N-am destul timp să discut despre toate aspectele, așa că vă invit să citiți documentul pregătit de noi pentru această audiere pentru mai multe informații. Outset, I want to note that some... Vreau să spun de la început că anumite prevedere ale propunerii de reformare vor duce la diferențe între regulament și uh, convenția din 86 și din 80. Dar suntem de părere că, în ciuda acestor uh, divergențe, nu va exista un impact negativ asupra ordinii juridice internaționale. Mai mult, știm că anumite prevederi de la propunerea de reformare doresc să rezolve anumite provocări cu care s-au confruntat statele membre în ceea ce privește uh, Uh, implementarea practică a regulamentului Bruxelles 2A și anumite provocări sunt comparabile, comparabile cu cele experimentate de părțile contractante la cele două convenții. Spre exemplu, propunerea de reformare se vorbește, uh, vorbește despre întârzieri nejustificate uh, în ceea ce privește procedura de returnare a unui copil îndepărtat ilegal Uh, se vizează o perioadă maximă de 18 săptămâni până se ia o decizie de returnare sau nereturnare. Convenția din 80 obligă statele să uh, facă aceste proceduri cât mai rapid, dar nu precizează o limită de timp. La mai multe reuniuni ale Comisiei uh, referitoare la Convenția din 80, uh, părțile contractante au fost încurajate să facă toate eforturile pentru a grăbi aceste proceduri, inclusiv prin organizarea de proceduri administrative și juridice și prin stabilirea de calendare stricte. Dar pentru a avea uh, măsuri rapide, asta rămâne în continuare o provocare pentru părțile contractante la Convenția din 1980. Modificările în ceea ce privește uh, perioadele de timp uh, sunt uh, salutare în această propunere de reformare pentru că rezolvă această provocare și cu asta aș vrea să spun și că ne reamintesc de faptul că principiile fundamentale din Convenția din 1980 că returnarea va proteja copilul de efectele dăunătoare ale răpirii pot fi aplicate doar atunci când copilul este returnat rapid. O altă propunere susținută de noi este obligația ca statele membre să concentreze jurisdicția la un număr limitat de instanțe. În mai bine de 40 de state contractante la Convenția de la 1980, uh, contractarea jurisdicției produce o, un nivel mai bun de înțelegere uh, printre judecătorii vizați și contribuie la dezvoltarea încrederii reciproce între judecători. De asemenea, reușește să elimine întârzierile și duce la o consecvență mai mare în practică. Un alt amendament important al propunerii de reformare se referă la măsurile urgente de protecție a copilului, a minorului. Propunerea de reformare arată că măsurile de protecție Uh, luate de instanța competentă din statul unde se află copilul pot fi recunoscute uh, de statul în care copilul își are reședința. Aceste măsuri expiră de îndată ce statul uh, unde se află reședința ia măsurile adecvate. Noi salutăm acest amendament pentru că face ca protecția minorului să fie mai eficientă și aliniază regulamentul Convenția din 96. În conformitate cu Convenția din 96, autoritățile din, părțile, din țările contractante au jurisdicție pentru a lua orice măsuri necesare de protecție legată de copil și aceste măsuri au și efect extrateritorial. De exemplu, articolul 11 își dorește să se asigure cu o măsură de protecție pentru a asigura o returnare sigură a unui uh, copil uh, rapid, va fi recunoscută și pusă în aplicare în țara de returnare. Deci, e garantată protecția adecvată a copilului. Further be guaranteed until the authority... Garanția se va extinde până când uh, autoritățile vor lua măsuri adecvate de protecție. În ce privește punerea aplicare a ordinului de returnare, propunerea reformată invită Curtea să se gândească dacă o decizie trebuie să fie pusă în aplicare și în mod provizoriu, chiar dacă legea, legislația națională nu prevede această posibilitate. We believe that the child's best interest will be most... Noi considerăm că interesul copilului ar fi mai bine apărat dacă aceste măsuri se aplică doar după ce este clar că uh, ordonanța de returnare nu va fi schimbată sau anulată. Asta adevărat doar dacă procedura este destul de rapidă ca să nu contribuie la stabilirea copilului în noul mediu. Return. As highlighted in the guide to good după cum se spune în ghidul de bune practici pentru punerea în aplicare, statele contractante au obligația de a crea condiții care permit instanțelor să ajungă rapid la o decizie finală. Măsurile constrângătoare ar put, trebui utilizate doar uh, pentru a un, uh, o ordonanță care nu mai poate fi supusă căilor de atac ordinare which is not yet final, should nevertheless exist in order to respond. Totuși trebuie să se ia o măsură chiar uh, și doar uh, provizorie, pentru a răspunde adecvat oricărei posibilități. Uh, aceste uh, preocupări se regăsesc în, în um, propunerile de reformare. I want to finally come back. În final doresc să revin la prevederea din uh, propunerea de reformare care spune că statele membre se vor asigura că autoritățile centrale se bucură de resurse financiare și de personal ca să-și îndeplinească cum se cuvine obligațiile uh, acordate. Autoritatea centrală, conform Convenției din 96 și 9, cele din 98, joacă un rol vital în punerea în aplicare a convențiilor și statele contractante au fost încurajate să confere putere adecvate autorității centrale și resursele uh, financiare și de personal necesare. Cu toate acestea, acest lucru nu este valabil întotdeauna în realitate. Putem vedea că există destule probleme în continuare, de aceea Biroul Permanent salută uh, noua prevedere din mm, propunerea reformată. Conform uh, regulamentului Bruxelles 2A, autoritatea centrală numită coincide adesea cu cea prevăzută de Convenție din 96 și 98, deci se poate presupune că până în aplicarea acestei cerințe va avea un efect pozitiv și asupra tuturor cazurilor de care se ocupă autoritatea centrală. Indiferent dacă se aplică uh, unui caz anume uh, regulamentul Bruxelles 2. Mai sunt și alte modificări Uh, pentru care uh, la fel se aplică aceleași, uh, aceleași legislații. Deci, celeritatea, introducerea unui cadru temporar, apoi cerința de a se concentra jurisdicția și cooperarea și comunicarea consolidată între autorități vor avea o influență pozitivă asupra rezolvării uh, pozitive a cazurilor. Convention are applicable, but maybe not the Brussels 2A regulation. So the permanent... Așadar, biroul permanent salută în general uh, schimbările propuse în reformarea regulamentului Bruxelles 2A și uh, e convins că schimbul de experiență cu Comisia și statele membre uh, va fi unul rodnic. Mulțumesc pentru atenție. Thank you, Dr. Bach, and Mulțumesc, doamnă, și uh, dau cuvântul uh, cele ce urmează uh, doamnei profesor Alegria Borras din partea Universității din Barcelona. Presidenta, es para mí una satisfacción intervenir hoy y sobre los... Mulțumesc, uh, doamnă președintă, îmi face plăcere să intervin astăzi uh, în discuție pentru că și chestiune matrimoniale de care mă voi ocupa intervin în uh, uh, discuția de astăzi. Pentru chestiunile matrim matrimoniale s-a preferat însă în propria comisie un status quo. Aici propunerea ar fi trebuit să fie mult mai ambițioasă. Grupul European de Drept Internațional Privat a făcut într-adevăr o propunere mai ambițioasă și spun asta nu pentru că sunt membru și a fost președinte acestui grup. Exclusivamente sobre las crisis matrimoniales. În acest caso... În acest caz, Sigur, ne-am dedicat astăzi atenția mai mult uh, uh, propunerilor ce nu țin neapărat de uh, chestiuni matrimoniale, dar uh, ne-am putea gândi că se va modifica și statutul acestora pe viitor. Uh, dificultatea e articolul 81, punct 3 din Tratatul de Funcționare Uniunii Europene, care cere unanimitatea pentru a adopta modificări astfel încât se vor crea dificultăți în statele membre, pentru că acestea sunt foarte sensibile uh, în tot ce ține de căsătorie. Uh, mă voi concentra mai întâi asupra sării de aplicare a regulamentului și apoi uh, asupra criteriilor de determinare a competenței jurisdicției. la primera cuestión que me planteo es în ce privește sfera de aplicare, aș uh, dori să mă refer la responsabilitatea parentală uh, și uh, nu știu dacă chestiunile matrimoniale și autoritatea parentală trebuie să se mențină în același instrument. Dacă nu, se poate crea confuzie privitoare la ceea ce se modifică sau ceea ce se menține. De fapt, crizele matrimoniale uh, și reglementarea lor uh, nu s-au schimbat în ultimii 20 de ani, uh, de aceea se utilizează în continuare uh, raportul ras. Sigur că s-ar putea analiza lucrurile în texte separate, conform tehnicilor obișnuite, uh, ceea ce privește recunoașterea și punerea în aplicare a sentințelor, mai este o chestiune la care nu se acordă multă atenție și anume dacă în regulament trebuie să se mențină regimul special al concordatelor cu Vaticanul. Articolul 63. În una Spania... Și anume articolul 73. Uh, de exemplu, Spania e din ce în ce mai laică. Există mari diferențe în uh, funcționarea instanțelor ecleziastice în ce privește funcționarea tribunalelor civile. Articolul 1 al regulamentului spune că e vorba de chestiuni similare. Deci ar trebui doar delimitat uh, cadrul, ceea ce nu ar afecta alte chestiuni. În al treilea rând, Sfera materială a regulamentului e destul de bine delimitată, că se vorbește de divorț, separare uh, și atunci rămâne de rezolvat o serie de probleme. Unele au rămas rezolvate de acum de 20 de ani, altele au apărut ulterior. De exemplu, ce se întâmplă cu uh, divorțurile de uh, persoane de același sex. E o chestiune foarte sensibilă pentru statele membre Uh, chestiunea e mai nouă, însă există și se pune la ora actuală. Apoi ce se întâmplă cu divorțurile pur private? Eu plec de la propunerea comisiei că nu mai e vorba doar de instanțe, ci de instanțe și alte autorități care au drept de intervenție în această materie. De exemplu, notarii publici m-a surprins să aud că sunt probleme cu această măsură, de că eu cred că este una pozitivă. Apoi, în ce privește sentința recunoașterii în Germania a unui divorț obținut în Siria, de acord cu legea Sharia, iată apare o, o, o, o nouă temă. Și anume, tribunalul a, s-a declarat incompetent, dar a, deschis, a lăsat deschisă posibilitatea unei noi opțiuni. E vorba de a clarifica ce se întâmplă cu acest tip de uh, chestiuni din ce în ce mai frecvente cu valul de migranți. Apoi o a treia chestiune, cea referitoare la anulitatea căsătoriei. Sunt state membre care nu cunosc această instituție. Uh, mai există și diferența între nulitate și caracter anulabil. Apoi, mai sunt și chestiuni uh, problematice în legătură cu cererea convențională sau litispendența van por delante y nos encontramos con una... La deci nu trebuie să rămânem în urma faptelor. Există o sentință din 13 octombrie 2016 a Curții de Justiție. E vorba de o procedură de nulitate inițiată de un terț după decesul unuia dintre soți. Aici nu avem timp de discutat acest caz, dar ar fi multe de spus. Și trec la a doua parte a intervenției mele, criteriile pentru a determina competența instanței și a autorităților care pot interveni. Uh, problema e că nu se poate introduce autonomia voinței, autonomia voinței pentru a alege instanța. Dacă în propunerea Comisiei uh, se modifica cu introducerea unui nou articol 13 bis pentru a introduce clauza alegerii uh, instanței uh, sau legii aplicabile ar fi ceva logic, însă pentru că regulamentul Roma 3 a fost adoptat doar pentru cooperare consolidată, atunci nu a conținut această modificare. Aici? ¿Estaría ahora la situación adecuada para... Acum întrebarea este dacă situația e adecvată pentru a se introduce aceste clauze de alegere a instanței în ce privește criteriile obiective de stabilire a competenței. Știți că articolul 3 conține șapte criterii șapte criterii alternative fără ierarhie între ele, ceea ce produce un risc de alegere arbitrară a instanței, de practic concurență între tribunale. Deci, uh, consecințele unui divorț depind de alegerea tribunalului, de alegerea instanței. Trebuie să existe garanții în legătură cu alegerea instanței. Acum, uh, de multe ori, problema este că se ia o decizie în, unanimitate și uh, unele state nu își doreau adoptarea întregului text dacă se introduceau anumite criterii la care aceste state nu țineau. să vedem dacă există o autonomie a voinței, apoi să se introducă o ierarhie pentru ca alegerea instanței să aibă caracter uh, prioritar pentru toate uh, problemele evitate, ca să nu există să nu existe un fenomen de alegere arbitrară a instanței, de concurență între instanțe și apoi dacă acceptăm asta să vină următoarele criterii uh, uh, ghidându-ne după, tot după ideea ierarhizării sau uh, din contră, dacă ne-am uh, gândit la un caracter alternativ al soluției. La relativă la competența reziduală. Apoi, competența reziduală. Articolele care au trăit cele mai multe dispute sunt articolul 6 și articolul 7. Articolul 6 stabilește caracterul de competență exclusivă dintre cele incluse în regulament, însă competența exclusivă are o semnificație diferită decât cea din Bruxelles 1. Aici e vorba de a, nu se utiliza mai mult decât criteriile din regulament. Aici Comisia, cred eu, că a propus să se elimine această dispoziție prin reformare. În schimb, articolul 7 trebuie să se mențină pentru că ideea ar fi uh, de a avea o instanță subsidiară, ceea ce e o măsură bună și cu asta se îmbunătățește și textul, că se face mai bine diferența între ideea că uh, statele membre vor uh, uh avea uh, competența și cu asta închei spunând că la baza tuturor acestor uh, chestiuni se află nevoia ca cetățenii europeni uh, să uh, se uh, bucure de dreptul ca sentințele referitoare la căsătoriile lor să fie recunoscute de toate statele europene. Practica de acești ani ne arată uh, care sunt punctele problematice și ne arată și bunele practici, dar și locul posibilelor modificări. Muy evidentes y además para aquellas que haya una unanimidad. Si no existe Problema este regula unanimității, pentru că dacă nu există unanimitatea, mai bine ar fi să rămână situația ca cea uh, care există la ora actuală. Mulțumesc frumos! Thank you, uh, So... Mulțumim și în final, ultimul uh, vorbitor, domnul judecător Postulski secretar general al uh, rețelei de formare a magistraților în Europa. 10 minute aveți la dispoziție, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să mulțumesc organizatorilor pentru faptul că au uh, pus pe ordinea de zi a acestui atelier uh, și tema aceasta a formării judiciare. E clar că acest tip de formare este un instrument esențial pentru punerea în aplicare a drepturilor generate de către legislația europeană. E clar că există o legătură între instrumentele judiciare europene și uh, formarea judiciară. Formarea a fost menționată astăzi de mulți uh, experți. Prin urmare, măcar în sala aceasta se conștientizează importanța acestui instrument. Din păcate, lucrurile nu stau la fel în afara sălii acesteia. În continuare, trebuie să, sporăm, să sporim gradul de conștientizare cu privire la importanța acestui instrument. Noi toți cei care uh, încercăm să promovăm legislația europeană. E clar că nu e suficient să ai drepturi pe hârtire, hârtie, nu e suficient să ai regulamente de calitate, regulamente reformate uh, în domeniul acesta al dreptului familiei. Important e ca aceste drepturi să fie puse în aplicare. Și aici intervine relul, rolul fundamental al judecătorilor, procurorilor și altor practicieni ai dreptului. Uh, rol pe care trebuie să ne concentrăm. Dar pentru ca judecătorii să se achite de responsabilitățile lor, inclusiv responsabilitățile care decurg din legislația, uh, legislația europeană, ei trebuie să fie foarte competenți. Competența judecătorilor trebuie să fie uh, menținută, îmbunătățită, extinsă prin intermediul formării în special în contextul noilor uh, instrumente legislative, genul acesta de formare este absolut esențial și regulamentul acesta Bruxelles 2 nu face, uh, nu face nota aparte. În cadrul uh, formărilor trebuie mai întâi de toate să-i să informăm pe judecători de intrarea în vigoare a noilor uh, instrumente. Trebuie să le arătăm judecătorilor că trebuie să se uh, pregătească pentru aceste noi instrumente. După aceea, judecătorii trebuie să se pregătească, trebuie să-și îmbunătățească cunoștințele, trebuie să afle uh, câte ceva despre abilitățile pe care trebuie să le dețină pentru a pune în aplicare noile norme. Și în al treilea rând, uh, Bineînțeles, judecătorii trebuie să creadă în ambițiile instrumentului, trebuie să fie conștienți de rolul important care le revine în condițiile punerii în aplicare a instrumentului adoptat prin intermediul legislației europene. Activitățile de formare în aceste trei domenii sunt absolut esențiale. Și uh, aceste formări trebuie să se să decurgă atât la nivel european cât și la nivel național. Există mari diferențe între lucrurile care pot fi atinse la aceste două niveluri. Dar, înainte de a trece la explicații cu privire la tipul de formare necesar pe viitor, voi prezenta pre, uh, perspectiva uh, rețelei pe care o uh, conduc, cea cu privire la rețeaua europeană pentru uh, uh, formarea în domeniul judiciar, voi prezenta care anume sunt sau care este situația de fapt pe care o constatăm noi în momentul de față. Rețeaua noastră cuprinde 35 de instituții de formare din uh, cele 27 de state membre, plus uh, alte părți interesate. Deci ce facem noi? Încercăm să diseminăm cunoștințe, de la nivel european pentru îmbunătățirea activităților la nivel național. Și în acest sens organizăm o serie de activități de formare la diferite niveluri. Organizăm seminarii, programuri de schimb, formări lingvistice, ne adresăm de asemenea printr-o serie de evenimente noilor practicieni. În, de asemenea, organizăm seminarii anuale în domeniul acesta al dreptului familiei, ne concentrăm pe regulamentul Bruxelles 2, dar, de asemenea, uh, studiem în cursul uh, seminariilor niște cazuri, niște exemple practice, de asemenea discutăm despre bunele practici uh, în ceea ce privește comunicarea între instanțe și autoritățile naționale. Anul trecut am început să ne concentrăm asupra manierei în care trebuie să fie audiați copiii, manierei în care drepturile lor trebuie să fie puse în aplicare. Iată, pe parcursul acestor uh, seminarii uh, încercăm să diseminăm, diseminăm informații cu privire la instrumentele legislative europene. Dar genul acesta de instrumente sau de, uh, genul acesta de evenimente uh, și schimburi de experiență pot avea uh, loc și la nivel național. Ce se poate întâmpla la nivel național? Se pot uh, organiza întâlniri cu experți și practicieni din străinătate, se pot uh, folosi în scopul extinderii cunoștințelor personale rețelele uh, de contacte deja create programul de schimb care este condus de rețeaua noastră de 10 ani încoace este un bun exemplu de uh, întărire încrederii reciproce. În programul de schimb trimitem un judecător timp de doi, două săptămâni într-un alt stat membru pentru ca el să poată vedea cum anume sunt tratate anumite cazuri într-o altă jurisdicție. Bineînțeles, oferim și formare lingvistică pentru a le permite judecătorilor să participe la genul acesta de evenimente în străinătate și pentru a înțelege legislația europeană. Uh, de asemenea, am organizat și uh, diferite programe pentru noi magistrați. Nu voi descrie neapărat uh, aceste evenimente precum și aceste instrumente precum AIACOS care se adresează noilor magistrați, dar vă asigur că avem astfel de programe și pentru genul acesta de magistrați. Deci există o mulțime de activități și încercăm să-i atragem în aceste activități pe mulți, pe cât mai mulți judecători și e greu să-i atragem. De ce? Pentru că deja judecătorii nu au timp pur și simplu să se să, să plece în străinătate sau să, să ia parte la cine știe ce seminar. Dacă au timp, atunci uh, șefilor nu le permit să plece în străinătate. După aceea nu au uh, cunoștințe lingvistice, cunoștințele lingvistice necesare. Uh, există și cazuri în care, din pricina lipsei de specializare într-un anumit uh, domeniu, judecătorul nu mai participă la o serie de evenimente internaționale. Mai există și măsurile de austeritate care acționează ca un fel de obstacol. O mulțime de parteneri ai noștri au din ce în ce mai puține resurse la dispoziție. Chiar dacă există posibilitatea de a participa, de a găzdui astfel de activități, uh, um, finanțarea lipsește din pricina austerității. Acestea sunt obstacolele cu care ne confruntăm. Deci, cum trebuie să procedăm pentru a putea forma judecătorii la nivel național uh, în sensul aplicării acestui regulament reformat? În primul și în primul rând, spuneam că trebuie să se demareze acțiuni atât la nivel european, cât și la nivel național. La nivel european, noi și alți omologi trebuie să demarăm o serie de activități. Dar, de asemenea, statele membre trebuie să trimită judecători la uh, evenimentele noastre și, de asemenea, trebuie să organizeze o serie de evenimente la nivel național. Știți prea bine că la nivel național există um, dificultatea aceasta de a alege între opțiunile de formare la nivel european și cele la nivel național. Uneori um, opțiunile europene par a fi prea puțin uh, importante sau relevante și tocmai de aceea trebuie să creștem gradul de conștientizare a importanței instrumentelor acestor, acestora europene. Trebuie de asemenea să continuăm programele de schimb pentru a încrește încrederea reciprocă între judecătorii din diferitele state membre și astfel ajungem la lista concretă de de necesități în domeniul formării. Nu mai am prea mult timp la dispoziție, doamna președinte. Într-adevăr, sunt disperată, nu mai avem timp la dispoziție. Tadeus va, ține o, va, va, va, va uh, litera niște concluzii uh, Așa, în încheiere, mai există și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Mai aveți, prin urmare, jumătate de minut la dispoziție. Da, înțeleg. În jumătatea aceasta de minut pe care mi-o, o, mi o oferiți, vă rog să citiți slide-ul meu și veți vedea astfel care sunt uh, nevoile pe care trebuie să le acoperim pentru a putea uh, concentra mai bine activitățile de formare. Vă asigur că la nivel uh, european, uh, cu toate dificultățile, se organizează totuși activități de formare. Mă tem însă că la nivel național lucrurile nu stau la fel de bine. Prin urmare, instituțiile europene trebuie să le explice celor de la nivelul național cât de importantă este cunoașterea și utilizarea tuturor instrumentelor pe care le-am descris sau le-am enumerat în prezentarea mea. Mulțumesc, am fost foarte generoasă, acum sper că nimeni nu are întrebări. Evelin, vreo întrebare într-adevăr uh, crucială? Tadeus, nici tu? Perfect, îți dau cuvântul pentru concluzii. Dar înainte dați-mi voie să vă spun că am ascultat cu mare atenție întregul seminar și uh, mi s-a părut extraordinar de interesant. Vreau să le mulțumesc tuturor uh, experților noștri. Poate că mi-ar fi plăcut să avem mai mult timp la dispoziție pentru unele subiecte, subiecte dar o după amiază e limitată. Asta ar fi concluzia mea la tu, Tadeuș, sigur vei trece la substanță. Mulțumesc! Mulțumesc mult! De fapt, concluziile mele sunt aceleași. În primul și în primul rând, aș vrea să le mulțumesc tuturor experților Am avut posibilitatea de a um, observa acest instrument din diferite uh, perspective și această posibilitate nu face nimic altceva decât să ne îmbogățească așa în preambulul uh, efortului pe care îl vom uh, depune la nivelul Parlamentului European. Prezentările de astăzi au uh, pus de asemenea punctul pe I în ceea ce privește aspectele esențiale în contextul acestei reformări. S-a vorbit despre importanța acord, sau prioritatea acord, care trebuie să fie acordată copilul, copilului. Ne concentrăm doar pe responsabilitatea parentală și pe cazurile de răpiri internaționale, lăsăm, lăsând la o parte, de fapt, toate uh, celelalte probleme ce ar putea decurge din căsnicie, etc. La finele zilei de astăzi, un lucru se creionează clar. Uh, Trebuie să facem în așa fel încât lucrurile să nu se înrăutățească după reformarea Bruxelles II. Lucrurile același, acesta se aplica și în cazul Bruxelles 1. Uh, bineînțeles, mm, domeniul de aplicare este altul în cazul acestei, uh, acestui, alt, acestui regulament, dar până la urmă multe dintre aspecte sunt similare. Deci trebuie să facem în așa fel încât situația să nu se înrăutățească. De asemenea, sunt de acord cu profesorul din Spania. Dacă nu reușim să ajungem la un acord cu toate statele membre, atunci mai bine nu facem nimic. Cam asta e diferența între Bruxelles 2 și Roma 3. La Roma 3 am putut cu ușurință decide asupra uh, procedurii de cooperare uh, mai strânsă de procedurii de cooperare consolidată. În cazul Roma 3, unele state au putut uh, să, să opteze pentru aplicare sau uh, și altele au putut să nu aplice până la urmă normele ce decurgeau din uh, Roma 3. Dar în contextul Bruxelles 2, situația este cu totul alta. Lucrurile sunt mult mai complicate. De data aceasta nu mai există această libertate de a alege, există anumite restricții, anumite criterii care trebuie să fie îndeplinite. De asemenea, în cazul uh, Bruxelles uh, deci, în cazul Bruxelles 2, trebuie neapărat să discutăm despre aceste diferențe, despre aceste obligații. Prin urmare, vreau să vă mulțumesc pentru toate prezentările dumneavoastră care m-au ajutat atât pe mine în calitatea mea de raportor, cât și pe colegii mei. Sunt absolut convins că ne vom lupta mult cu Comisia Europeană, vom avea mai mult ca sigur uh, o opinie care nu va merge mână în mână cu cea a Consiliului, dar cu toate acestea, dacă ne dorim să ajungem la un final uh, fericit, vom reuși să ajungem la el.